Uh, good morning everyone. I think... Bună ziua! O să începem. E 9 și un sfert. Doamna Perez, cred că încă ne a ajuns, dar poate că între timp va veni. Câteva anunțuri mai întâi. Uh, astăzi ne întâlnim numai o dimineață și Cred că uh, echipa noastră este completă. Nu știu dacă avem toți raportorii din umbră. Cine apără interesele PP-ului pentru primul punct? Văd că domnul Juvan nu este. Dar înainte vreau să fac câteva comunicări. Ca de obicei, vreau să salut pe toți cei care eventual se uită la reuniunea comisiei noastre pe internet. Doream doar să vă informez, dragi colegi, că în dosarele dumneavoastră aveți notițe, mai bine zis, aveți un anunț în ce privește audierile comisiei noastre, una despre drepturile consumatorilor, e un subiect pe care îl vom dezbate și în această dimineață, va veni doamna comisar Reding, ne așteptăm uh, ca până la sfârșitul lunii mai să avem o propunere din partea Comisiei în ce privește egalitatea de gen, uh, uh, în ce privește pe consumator din partea Comisiei. Deci audierea va fi pe această temă și vom avea, bineînțeles, invitați din partea ONG-urilor, din partea entităților care apără drepturile consumatorilor și vă invit să participați la această audiere și va exista și o altă audiere în ce privește um, Banca Centrală Europeană. Eu nu am să fiu prezent pentru a doua parte a întâlnirii noastre peste două săptămâni. Încă două comunicări. După ultima noastră întâlnire, unde am votat raportul doamnei Cumi despre standardizare, știți că a existat o discuție pentru a ști dacă trebuie să uh, continuăm negocierile cu Consiliul și să încercăm să ajungem la un acord în primă lectură. Doamna Comi s-a întâlnit cu Consiliul și pe, cu ocazia întâlnirii noastre de pe 25 aprilie am să invit pe doamna Comi ca să ne țină la curent cu felul în care evoluează negocierile. Și eventual pe 26 aprilie vom vota ca să confirmăm mandatul acordat doamnei Comi dacă coordonatorii sunt de acord. Pe doamna Comi o vom invita la reuniunea coordonatorilor. Pentru că ne dorim ca această procedură să continue într-un mod deosebit de transparent și dumneavoastră oricum întotdeauna va, îi va consulta pe raportorii din umbră. Câteva alte lucruri. Am avut o vizită uh, plină de succes a delegației comisiei noastre în Cipru. Săptămâna trecută ne-am întâlnit cu mai mulți miniștri, ministrul pentru comerț, ministrul pentru Europa și au și un secretariat care pregătește președinția Ciprului, unde uh, se lucrează în mod foarte serios și ne-am întâlnit și cu cei patru președinți a, a grupurilor de lucru specializate care ne interesau pe nou, achizițiile publice, recunoașterea calificărilor, tot ceea ce privește pe consumatori și noul cadru legislativ pentru bunuri. Am vorbit cu fiecare în parte, ceea ce mi s-a părut deosebit de util. Am avut și o prezentare exhaustivă despre achizițiile publice din partea echipei lor de experți care lucrează pentru guvernul cipriot și în vederea pregătirii președinției. Și ei au și un sistem uh, foarte bine pus la punct de achiziții uh, um, publice online. Și din punctul meu de vedere, am văzut cât de bine este să se organizeze asemenea vizite pregătitoare cu mult timp înainte să demareze mandatul propus al unei um, președinții. Mă doream să vă atrag atenția asupra faptului că la sfârșitul acestei luni va avea loc uh, conferința Parlamentelor Naționale COSAC organizată în comun de uh, unitatea delegațiilor interparlamentare și parlamentele naționale. Piața unică a fost aleasă de Parlamentul danez ca fiind principala temă de discuție pentru această întâlnire și mai ales punerea în aplicare a directivei serviciilor. Și eu am primit o invitație și mă bucur foarte mult că Parlamentul danez a ales această temă. Nu știu dacă a fost și rezultatul um, unei influențe exercitate de către colegii noștri danezi de aici, dar oricum este o veste foarte bună și ar trebui ca um, interesele comisiei noastre și uh, să fie bine reprezentate cu ocazia acestei conferințe interparlamentare. Acum putem să adoptăm ordinea de zi. Văd că nu sunt obiecții. Apoi, în ce privește procesele verbale ale reuniunilor noastre din datele de 28-29 februarie, dacă nu sunt observații, le vom considera adoptate până la sfârșitul întâlnirii. Și acum aș vrea să vă mai spun că ar trebui să ne întâlnim atât în dimineața cât și în după amiaza zilei de 26 aprilie, dar am hotărât să renunțăm la întâlnirea de după amiază pentru că dosarele care sunt programate atunci încă nu au fost uh, finalizate. Deci, pe 25 aprilie ne vom întâlni atât dimineața cât și după amiaza, dar pe 26 numai dimineața și eu cum am anunțat pe 25 aprilie oricum vom avea o audiere deosebit de e, uh, importantă. Eu uh, n-am să pot să fiu prezent, doamna uh, Vaniu va prezida în locul meu. Colegii doresc să mai adauge ceva? Bine. Acum vom discuta despre amendamentele la raportul doamnei Irigoyen Perez și mă bucur să-i dau cuvântul și apoi uh, va veni rândul raportorilor din umbră. Doamna Perez, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, bună ziua mai întâi vreau să spun că am fost uh, plăcut impresionată de faptul că acest raport a primit un număr mare de amendamente, ceea ce înseamnă că cauza consumatorilor vulnerabili nu este trecută cu vederea și că mulți dintre membrii acestei comisii sunt interesați de soarta acestor consumatori vulnerabili și vreau uh, foarte mult să mulțumesc tuturor colegilor care au depus amendamente pentru că majoritatea ne permite îmbunătățirea textului și la clarificarea acestuia. Însă, înainte de a trece la analiza propriu-zisă a amendamentelor, aș dori să spun că uh, sunt foarte supărată de faptul că raportul a fost foarte rău tradus, atât în versiunea franceză cât și în versiunea engleză. Uh, și vreau să vă prezint scuze pentru faptul că a trebuit să depunem amendamente numai pentru a preciza ceea ce nu a fost bine tradus. Acum am să trec la analiza detaliată a amendamentelor. Mai întâi ce privește definiția consumatorului vulnerabil. Practic toate amendamentele prezentate sunt uh, complementare și pot să fie incluse. Referința la directiva consumatori am prezentat două amendamente, 51 și 70. Amendamentul 70 este unul care cere eliminarea unei părți din text și sper că toate grupurile vor fi de acord cu acest lucru, mai ales domnul Schwab, care nu este prezent. Apoi, o strategie pentru consumatorii vulnerabili. Nu am putut să accept amendamentele care pretind uh, Uh, să avem o strategie mai puțin uh, importantă, mai puțin extinsă pentru acești consumatori vulnerabili. Eu nu pot să fiu de acord cu aceste amendamente. Nu trebuie să avem uh, două niveluri diferite de protecție și să se ajungă la o îngrădire a libertății de alegere a consumatorilor. Amendamentul 78 își dorește să clarifice faptul că nu întotdeauna putem să prezicem riscurile cu care pot să fie confruntați consumatorii vulnerabili. Noi vrem să putem să ținem cont de riscurile pentru uh, sănătatea consumatorilor vulnerabili. De los productos se centre en deci vrem ca această directivă să se concentreze pe aceste puncte. Acum, publicitatea alimentelor cu uh, conținut mare de grăsimi uh, și glucide. Aici multe amendamente au fost uh, înaintate. Sunt amendamente complementare și vrem să facem un amendament de compromis care să țină cont de toate îngrijorările. Inițiativele de autoreglementare din partea industriei sunt binevenite și de asemenea se va face o analiză pentru a vedea dacă e nevoie de niște norme mai stricte. Ca să închei, vreau să vă spun că mâine veți primi amendamentele de compromis și pe 26 aprilie la 9.45 vom vota. Încă o dată, vă mulțumesc pentru colaborare și sper ca împreună să sporim <clears throat> protecția consumatorilor. Așa ceva e drept, e necesar pentru a avea o piață internă mai sigură, mai dinamică și mai competitivă. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Perez! domnule Le Grip, doamna Le Grip, uh, trebuie să vină să știți că astăzi e grevă și e undeva blocată în trafic. In the meantime, I'm going to give the floor first În același timp, îi dau cuvântul lui Ole Schmidt, doamnei Turinen, domnul <clears throat> Chiriacos Filides nu este aici, poate că și raportorii din umbră vor interveni. Deci vor interveni raportor din umbră, domnul Schmidt. Mulțumesc. Îi mulțumesc și doamnei Perez. Am discutat mai devreme despre asta și sunt de acord cu multe din elementele care apar în acest raport, însă am niște <clears throat> rețineri. Doamna Perez spunea că nu poate accepta toate amendamentele. Și eu cred că nu ar trebui să avem <clears throat> niște definiții prea largi și o sferă de aplicare uh, Și eu mă consider vulnerabil în anumite situații. Chiar și domnul președinte este. Însă nu acesta este scopul acestui raport. Și de <clears throat> cred că trebuie să ne concentrăm mai tare, să vedem care este ținta noastră de fapt. Dacă folosim și utilizăm definiția legată de afilierea la grup, atunci lucrurile devin mai complicate. Dacă <clears throat> folosim sexul, de exemplu, toate femeile sunt vulnerabile atunci? Eu trăiesc cu una de ani de zile și aș putea spune că uneori eu mă aflu în situații de vulnerabilitate mai degrabă. E cam, e un teren <clears throat> periculos, zic eu. să spui că toți consumatorii, toți pasagerii lilor aerine, de exemplu, pot fi vulnerabili. Dacă faci ceva, dacă faci așa ceva, și vă spun asta deoarece sunt membru cu dreptul de pline la Econ din 99, deci dacă faci așa ceva, dai impresia că poți proteja că poți proteja pe toată lumea în orice situație și așa ceva e periculos. Dacă e să ne gândim la sectorul financiar, Încercăm să protejăm consumatorii, clienții, economiile acestora și trebuie să știm că anumite instrumente de economii sunt riscante prin natura lor, sunt niște produse riscante. Însă, pe de altă parte, și beneficiile sunt mai ridicate în funcție de riscul respectiv. Deci poate că vei avea o pensie mai ridicată peste 20-25 de ani dacă îți plasezi fondurile uh, într-un produs mai riscant. Deși aici eu ezit. Acesta este principalul meu argument. Și de aceea împreună cu câțiva colegi am înaintat niște amendamente. Nu vreau să spun că nu ar fi o chestiune esențială, din potrivă, e. Și asta face parte din funcționarea pieței interne. Sunt complet de acord cu asta, însă am îndoielile mele și sper că atunci când veți pregăti amendamentele de compromis să vă gândiți la amendamentele înaintate de prietenii mei de la ALDE și sugestiile lor ar trebui să facă parte din amendamentele de compromis. Asta ne dorim. Știm că nu pot fi sprijinite toate și nu în totalitate, însă măcar parțial. Și sperăm să ajungem astfel la un acord cât mai larg. Și vă mulțumesc pentru raportul bun, care dă dovadă de sinceritate. Însă familiile noastre politice sunt diferite și uneori și asta trebuie să se oglindească în propunerile noastre. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna lui Grip a venit. Puteți la cuvântul? Bine. Mulțumesc. Vorbesc în numele colegului meu, Filip Juvan care nu poate veni. E în Franța. Domnul Juva m-a sărcinat să vă prezint comentariile și observațiile dumnealui. Dumnealui ține să-i mulțumească doamnei Perez pentru acest proiect de raport care contribuie la reflexiile comisiei privind acest subiect important protecția consumatorilor vulnerabili. Domnul Juvan ține să spună că au existat probleme legate de traducerea în limba franceză acestui proiect de raport și anumitor amendamente. Secretariatul Comisiei și doamna raportor au fost uh, <clears throat> informați în legătură cu acest lucru. Domnul Juvan spune că își dă seama cât de complex este subiectul și cât de greu este să-l abordezi uh, în totalitate într-un astfel de raport. Un lucru fundamental e definiția consumatorului vulnerabil. Pe fond, Filip Juvan a înaintat o, serie de amendamente în care apar cinci îngrijorări principale. În primul rând, încearcă să se lămurească clarifice definiția consumatorului vulnerabil. Filip Juvan crede că trebuie să mergem dincolo de accepția clasică a unui consumator care suferă de un handicap uh, vizibil, mental, mental sau fizic. El spune că ar trebui să țină cont de situațiile de vulnerabilitate, o stare de, de putință temporară de, din cauza prăpastiei dintre starea persoanei respective și mediul acestea. Deci avem aici mai degrabă o abordare exogenă a vulnerabilității și se ține cont de caracteristicile individului și uh, de cele ale mediului. În al doilea rând, să se, să se consolideze protecția consumatorilor. Strategia trebuie să consolideze protecția juridică a acestora corpusul juridic și respectarea legilor deci trebuie consolidate, însă de asemenea se axează pe conceptul de empowerment. Aici e vorba de capacitatea consumatorilor de a lua deciziile importante pentru ei. Am mai vorbit despre asta aici la că E vorba de accesul la informațiile privind drepturile lor, e vorba de uh, capacitatea de a înțelege informațiile primite. Deci, din această optică e important să se sprijine inițiative cum ar fi proiectul de educație pentru întreprinderi sau rețeaua pentru centre de consumatori, ECCNet, European Consumer Centers. În al treilea rând, sporirea protecției consumatorilor um, din perspectiva noilor tehnologii. Aici trebuie să se țină cont de noile practici abuzive legate de publicitatea online, publicitatea în funcție de comportament, uh, funcție de anumite profiluri, impactul acestor forme de publicitate asupra anumitor uh, categorii de consumatori, impactul asupra copiilor, de exemplu cauzat de folosirea noilor tehnologii. În al patrulea rând, asocierea cu întreprinderile pentru a spori această protecție. Întreprinderile trebuie responsabilizate și aici uh, sunt salutate toate inițiativele de autoreglementare luate de anumite întreprinderi. Și în ultimul rând, posibilitatea de a avea un instrument transversal uniform pentru a proteja toți consumatorii vulnerabili, deoarece aceștia consideră o, o categorie foarte vastă Domnul Juvan preferă deci o abordare sectorială în funcție de caz. Pe lângă aceste cinci amendamente, a mai înaintat și alte amendamente pentru a lămuri anumite puncte. La alineatul 16, de exemplu, credea că proiectul de raport amesteca problema liberalizării piețelor de aprovizionare cu problemele pe care le pot întâmpina consumatorii vulnerabili, cum ar fi lipsa de transparență în ceea ce privește stabilirea prețurilor sau condițiile legate de schimbarea furnizorului. Domnul Juva propune să se integreze în tabelul de bord dimensiunea vulnerabilității. Făcând o defalcare a informațiilor uh, pe vârstă, etc., pentru a avea o imagine mai bună a consumatorilor vulnerabile, vulnerabili pentru a ști care sunt nevoile lor. Și voi încheia spunându-vă că într-un raport privind impactul publicității asupra consumatorilor, domnul Juvan spunea deja cât de necesar este un studiu din partea comisiei pentru a vedea care este impactul publicității înșelătoare sau agresive asupra consumatorilor vulnerabili. Tema despre care discutăm astăzi, aici fiind vizați în primul rând copiii. Închei și domnul Juvan speră, bineînțeles, că va contribui la ajungeri la compromisul la care vor ajunge doamna raportor și ceilalți raportori din umbră până la votul care va avea loc la sfârșitul acestei luni. Vă mulțumesc! Mulțumim! Doamna Turenen! Mulțumesc! Amendamentele noastre și câteva comentarii în legătură cu definiția. Cum spunea și domnul Schmidt, uh, vulnerabilitatea nu se referă la risc și la asumarea riscului, ci se referă la faptul dacă ai acces la informații, dacă ai abilitatea de a folosi acele informații și dacă poți sau nu să înțelegi urmările alegerii tale. Și vulnerabilitatea poate apărea în anumite situații de exemplu printr-un comportament înșelător la care putem fi expuși cu toții sau poate apărea circumstanțe personale. Și de aceea e important ca noi să subliniem acest lucru. Unele persoane sunt mai vulnerabile decât altele, într-un mod mai permanent, aș spune, așa cum spune și doamna lui Grip. Persoanele handicapate, copiii, aceste, aceast, aceste două categorii sunt mai vulnerabile și am vrea de deci, să adăugăm la definiția mai largă această idee. Anumite grupuri sunt mai vulnerabile. Și vreau să vă spun de asemenea că Trebuie să înțelegem clar ce înseamnă un consumator vulnerabil și când apare vulnerabilitatea. Dacă nu vom face asta, nu vom face nimic util pentru consumatori. Deci de la nivelul filozofic trebuie să transpunem lucrurile la nivelul practic. Și al doilea rând, suntem de acord cu domnul Juvan. Am vrea să existe un studiu, o analiză din partea Comisiei în legătură cu uh, publicitatea înșelătoare și agresivă um, care țintește mai ales pe copii pentru a ști ce se întâmplă în Europa. Și în al treilea rând, tutunul și alcoolul. Publicitatea care se adresează direct sau indirect copiilor și tinerilor. Aici am vrea să existe o interdicție la nivel european. Deja există niște țări care interzic această, acest marketing adresat uh, adolescenților. Franța, cred că este o astfel de țară. Deci de ce să fie, de, nu mi se pare normal să fie legal ca producătorii de sutun și alcool să se adreseze tinerilor și copiilor care încă nu sunt adulți. În al treilea rând, și încă o dată suntem de acord cu domnul Juvan. Vrem niște măsuri de protecție pentru a evita facturarea excesivă la facturile de telefon, de smartphone-uri și așa mai departe. Aici nu există deloc uh, legislație, deci am vrea să se pună accentul pe asta. Deocamdată atât am avut de spus. Vă mulțumesc și sper să ajungem la o înțelegere între noi toți. Vă mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină? Just a few points from me also as... Vă mai spun și eu ceva. Am urmărit din partea grupului meu și, și eu acest raport. În primul rând sunt de acord cu ce spuneau colegii. Avem un punct de pornire bun prin aceste amendamente. Doamna Perez are un material bun, pe care îl poate folosi pentru a redacta raportul. Trebuie să vă spun că așa cum a reamintit domnul Schmidt, suntem vulnerabili în situații diferite și când am avut o reuniune cu Centrul de Consumatori din Cipru în misiunea noastră săptămâna trecută, mi s-a reamintit că persoanele aflate în vacanță sunt și ele în circunstanțe vulnerabile uneori. De exemplu, problema locuințelor împărțite mm, între diferiți proprietari, timeshare, sau probleme legate de uh, mașinile, automobilele închiriate. Deci, de multe ori aici nu există informații suficiente și centrul de consumatori de acolo din Cipru a pregătit materiale în engleză. Sunt de acord cu ce a spus doamna Turinen. Vulnerabilitatea ține de circumstanțele în care se află persoanele. Pot fi circunstanțe permanente sau temporare. Dacă sunt persoane, de exemplu, cu venituri reduse, handicapate, vârstă și așa mai departe, poate că sunt mai vulnerabile. Deci de aceea poate că nu ar trebui să avem o definiție atât de generală. Deci noi vorbim despre cum să îmbunătățim calitatea eforturilor noastre în ceea ce privește protecția consumatorilor. Și e drept că avem nevoie de o legislație specifică, însă și bine țintită. În acest context eu am înaintat mai multe amendamente pentru a alergi oarecum ceea ce face doamna Perez. Nu pentru a face afirmații în legătură cu anumite elemente. Eu am spus că nu trebuie să ne îndepărtăm atenția de la principalele probleme. Și colegii am spus că vrem ca în agenda consumatorilor pe care o va face Comisia să se oglindească o serie din preocupările noastre. Acum, accesul la prosele și serviciile digitale. Și aici trebuie să vedem lucrurile în două sensuri. Uneori, oamenii se află într-o situație de vulnerabilitate deoarece au la dispoziție foarte multe informații, însă nu știu dacă informațiile respective sunt uh, imparțiale și dacă le pot fi folosite, de exemplu, pentru a compara prețurile. Deci, cum poți să știi că acele site-uri care îți oferă o comparație între prețuri sunt într-adevăr uh, veridice? La um, grupul de lucru privind economia digitală, am discutat despre asta cu o serie de <clears throat> vânzători cu amănuntul și am spus că aici vigilența trebuie să se impună. Deoarece circunstanțele se schimbă tot timpul. Doamna Turin vorbea despre facturile la telefoanele mobile. Noi, comisia noastră, am cerut să existe un mecanism de stabilirea prețurilor pentru ca mm, atunci când oamenii se află în străinătate să nu plătească niște factori exagerate de roaming. Și așa am ajuns la regulamentul roaming 1. Deci, iată niște exemple în care lipsa de cunoștințe, de informații și lipsa de transparență <clears throat> duce la vulnerabilitatea consumatorilor. Și pe viitor va trebui să discutăm despre compararea prețurilor. O altă chestiune, interacțiunea dintre um, economia online și cea uh, reală. Doamna Perez spunea că în anumite cazuri prețurile de pe internet sunt mai uh, ridicate, în alte cazuri sunt mai scăzute. Depinde despre ce anume vorbim. Însă, există posibilitatea de a comanda bunuri, de exemplu, prin uh, internet, pentru ca bunurile să fie livrate la un magazin din uh, apropiere. Întotdeauna există un echilibru și trebuie să ne asigurăm că nu ne vom uh, înclina către o soluție sau alta în rezultatul final. Deci trebuie să protejăm consumatorii în toate circumstanțele previzibile. Și aici vine problema unei bune legiuiri. E nevoie de timp pentru a analiza și examina lucrurile și comisia noastră s-a descurcat foarte bine la asta. Și raportul uh, doamnei Svensson sau cel al domnului Triantavilitis sunt exemple bune în acest sens. Deci, iată contribuția mea. Și Acum îi voi da cuvântul doamnei Temblun de la comisie. Vă dau cuvântul, după care îi voi da din nou cuvântul uh, raportoare. <clears throat> Good morning and, uh... Bună dimineața și vă mulțumesc. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc uh, doamnei raportoare pentru munca excelentă la acest raport și să mulțumesc și Comisiei pentru amendamentele interesante care au fost depuse. Aș vrea să subliniez că suntem uh, în totalitate de acord cu faptul că consumatorii vulnerabili reprezintă o problematică cu mai multe dimensiuni, așa cum s-a arătat în această comisie. Aș vrea să confirm faptul că Comisia Europeană intenționează să includă handicapul și vulnerabilitatea consumatorilor în cercetările pe care le facem. Încercăm să ne axăm propunerile pe fapte și este clar că trăim într-o societate în continuă transformare, după cum uh, spunea pe bună dreptate domnul Harbour, și ca atare trebuie să fim foarte atenți la aceste aspecte. După cum a arătat uh, studiul cu privire la uh, responsabilizare, trebuie să vedem ce anume înțelege consumatorul și când anume se impun măsuri speciale. Aceasta este intenția noastră. Am luat notă și de dorința de a se realiza un studiu specific cu privire la publicitatea mincinoasă, mai ales cea îndreptată spre copii și tineri. Poate că vom putea să facem acest studiu și vom încerca să vedem uh, cum anume se manifestă vulnerabilitatea consumatorilor în diferitele piețe și raportul ne ajută pentru că indică sectoarele în care vulnerabilitatea ar putea fi uh, importantă. Suntem de acord cu sectoarele care au fost menționate, serviciile financiare, transportul, energie, piețele liberalizate în general. De este de asemenea clar că vulnerabilitatea poate fi permanentă sau temporară și este adevărat că cu toții ne-am putea într-o bună zi trezi într-o situație vulnerabilă și trebuie să ținem cont de acest lucru. Trebuie însă să ținem cont de faptul că Poate că nivelul de înțelegere și nivelul de capacitate al consumatorilor nu este cel la care ne-am aștepta, așa cum a arătat studiul pe care l-am făcut în acest domeniu. Trebuie să ținem cont de acest lucru în măsurile pe care le vom pregăti și trebuie să continuăm să analizăm aceste aspecte. De asemenea, trebuie să vedem uh, unde anume se manifestă vulnerabilitățile, pentru că trebuie să facem distinția între măsurile preventive care sunt luate mai ales la nivel național. E vorba despre educație, despre măsuri de informare și cred că cu toții înțelegem că există o limită în ceea ce privește efectele educației și informării. Și, pe de altă parte, trebuie să pregătim legislație și e nevoie de legislație atunci când identificăm o anumită problemă. În sfârșit, aș vrea să spun că există anumite domenii care sunt studiate de către Comisie din perspectiva vulnerabilității. Un domeniu este sectorul audiovizualului și publicitatea destinată copiilor. Comisia va vedea ce anume poate face în această privință, însă este clar că discutăm aici despre un sector important. De asemenea, siguranța produselor Ținem cont de vulnerabilitate în acest sector, însă se pot face mai multe în ceea ce privește concepția produselor de la bun început, pentru că aici intervin riscuri specifice. Trebuie să fim uh, deosebit de atenți în ceea ce privește siguranța și sănătatea. Aș vrea să menționez, de asemenea, toate activitățile legate de al treilea pachet energetic, Direcția Generală Energie a venit cu o inițiativă, Direcția Generală Sanco și Direcția Generală Energie cooperează pentru a vedea cum au fost definiți consumatorii vulnerabili de către statele membre în cadrul celui de-al treilea pachet, care sunt practicile din diferitele state membre și intenționăm să propunem un uh, raport asupra acestui domeniu. Este un domeniu important. Vulnerabilitatea poate decurge din uh, um, imposibilitatea de a plăti pentru uh, ca, ca combustibil și uh, din alte motive. Vom prezenta mai multe inițiative uh, la forumul uh, la care vor participa cetățenii. Nu vom uh, finaliza raportul în această toamnă pentru că durează până când putem să putem face această analiză, identificăm bunele practici și transmitem informații cu privire la bunele practici în sectorul energetic și ce fac statele membre pentru a proteja consumatorii în acest domeniu și în special consumatorii vulnerabili. Mulțumesc Comisiei, vă urez succes în finalizarea acestui raport și ar trebui poate să confirm faptul că consumatorii vulnerabili reprezintă una dintre provocările pe care le-am menționat în agenda consumatorilor. Suntem conștienți că este un domeniu în care trebuie să facem eforturi pe viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Perez, doriți să finalizați discuția? Mulțumesc. Aș vrea să vă mulțumesc tuturor pentru contribuțiile făcute, pentru comentariile făcute care vor îmbunătăți acest raport. Așa cum ați uh, reamintit aici, așa cum au spus toți raportorii, trebuie să avem o definiție a consumatorului vulnerabil deoarece am văzut că reglementarea și legislația pieței interne nu a ținut uh, pasul cu protecția consumatorilor. De fapt, invers, protecția consumatorilor nu a ținut pasul cu ceea ce s-a reglementat și făcut. Există Îngrijorarea exprimată de mai mulți colegi legată de faptul care dintre noi putem să ne aflăm într-o situație de vulnerabilitate la un moment dat. Domnului Schmidt ar vrea să spun următorul lucru. Îl felicit pentru soția dumnealui, pentru socrul dumnealui, pentru familia excelentă pe care o are și pentru sprijinul pe care ni-l acordă, deși există diferențe de opinii. Suntem de acord că protecția și sporirea acestea trebuie să se facă acolo în acele domenii în care s-a văzut cât de, că e mai crescut nivelul de vulnerabilitate. Doamna lui Grib ne-a prezentat uh, comentariile făcute de domnul Juvan, care ne ajută foarte mult. Au fost menționate 5 aliniate plus aliniatul 16 și sunt sigură că vom ajunge la o înțelegere pentru a spori protecția. E clar, vrem să avem o legislație proactivă care să recapete încrederea consumatorilor Doamnei Turunen, aș vrea să-i spun că definiția consumatorilor vulnerabili uh, și um, situațiile de vulnerabilitate. E clar, cu toții putem fi vulnerabili, însă minorii sunt mai vulnerabili și trebuie să punem accentul pe ei. Și există campanii nu doar în Franța, ci și în alte țări, în Spania mea, Există un nivel de protecție, este interzisă publicitatea privind tutunul și băturile alcoolice destinate, destinate copiilor. Așa cum spunea celălalt coleg, e drept, când călătorim ne putem uh, considera vulnerabil și de aceea cred că vom ajunge la un rezultat împreună. Vă mulțumesc! Vom vota pe 26 aprilie. Și cu siguranță veți propune niște amendamente de compromis foarte elegante, deoarece aveți materialul necesar pentru a ajunge la plenara din mai. Și astfel, doamnă Tom Blum, cred că ne vom putea aduce contribuția la agenda consumatorilor înainte să vină aici, în comisia noastră. Vă mulțumesc! Acum, înainte de a vă prezenta următorul punct. Vreau să salut un observator din Croația, care este aici, domnul Matușevici. Sper că v-am pronunțat bine numele. După cum știu colegii, avem observatori croați în Parlamentul European. Sunteți binevenit la lucrările noastre și dacă vreți să interveniți, cu o perspectivă curată, cu siguranță colegii vor aprecia acest lucru. Nu știu dacă vreți să vă prezentați în timp ce comisia se pregătește să facă următoarea prezentare. Vă dau cuvântul. Hello. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea doar să vă spun bună ziua, mă bucur să fiu aici printre prieteni și vă mulțumesc pentru că ați susținut Croația pe calea spre uh, intrarea în Uniunea Europeană, sper că vom putea contribui la munca din această comisie și uh, voi uh, fi foarte bucuros să particip uh, la dezbaterea diferitelor puncte. Mulțumesc! Am făcut o scurtă pauză pentru că comisia își pregătește prezentarea. Cred că majoritatea celor care voiau să participe la dezbaterea următorului punct uh, sunt deja în sală. Deschidem deci un nou dosar și anume avizul nostru pentru Comisia pentru Transport cu privire la o nouă rețea transeuropeană de transport Mă bucur că vom discuta acest uh, subiect pentru că ieri am discutat despre economia digitală și problema transportului, transportului bunurilor spre consumatori este foarte importantă din perspectiva pieței interne și mă bucur că cooperăm cu Comisia pentru Transport pentru a acorda acestui subiect importanța pe care o merită. Peste o clipă, Jean-Éric Paquet, care este director la Direcția Generală MOVE, va prezenta evaluarea de impact a acestei propuneri. Domnul Coferati însă ar putea să introducă această propunere sau poate lua cuvântul după comisie, după cum dorește. Doriți să interveniți pentru o scurtă introducere? Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că poate să fie util pentru lucrările noastre dacă spun câteva cuvinte introductive, apoi vom intra în detaliu și vom avea și alte ocazii să discutăm despre subiectele prezentate în această dimineață. Pentru că Astăzi oricum nu avem ocazia să aprofundăm tema. Așa cum ați spus și dumneavoastră, domnule președinte, ne ocupăm de regulamentul propus de comisie și care uh, preia, reia dezvoltarea rețelelor transeuropene. Se vorbește despre toate aceste infrastructure care ar trebui să fie realizate într-un într-o durată de timp rezonabilă și cu un alt uh, nivel de calitate. Este foarte important ca bunurile și persoanele să poată să călătorească cât mai repede cu putință, pentru că astfel condițiile lor de viață și de muncă sunt îmbunătățite și în plus toate aceste regiuni care sunt traversate, care sunt cuprinse în rețelele transeuropene, au de câștigat. A avut loc o consultare publică îndelungată a părților interesate, înainte de redactarea propriu-zisă a acestui proiect de regulament. Această rețea are nevoie de completări, pentru că anumite itinerarii deja sunt pe cale de a fi construite, de a fi realizate. Este nevoie și de mai multă coordonare și armonizare între uh, diferitele state membre. Sunt încă mult prea multe uh, uh, tronsoane unde uh, se întrerup lucrările. Și spuneam că trebuie să insistăm și pe aspectul calității rețelelor pe care vrem să le construim. Și avem și tema intermodalității, care mi se pare deosebit de importantă. Trebuie să găsim o soluție. După părerea mea, o primă problemă este următoarea. Știți că vorbim despre o rețea duală. Întâi una centrală, care se bazează pe faimoasele coridoare, cele care trebuie finalizate până în 2030 și apoi există rețeaua globală care ar trebui să fie finalizată, terminată până în 2050. Desenarea acestor coridoare a fost făcută după o anumită metodologie. Eu cred că această metodologie ar trebui să fie inclusă în regulament. De ce? Nimeni nu trebuie să poată să modifice ceea ce a fost deja stabilit. Pentru că altfel riscăm să uh, suferim de pe urma întârzierilor. Și ar trebui să avem o metodologie de referință. Ceea ce s-ar întâmpla dacă metodologia folosită pentru desemnarea coridoarelor ar deveni parte integrantă a regulamentului. Din punct de vedere politic și pentru a preveni întârzierile pe viitor, cred că ar fi foarte bine să introducem în regulament criteriile care au fost folosite pentru a uh, desemna aceste coridoare și pentru a, a crea structura acestei rețele. În plus, cred că ar fi relevant dacă vom insista pe valoarea adăugată a acestei rețele. În această privință, semnalez cele două condiții care mi se par mai importante decât celelalte. Mai întâi în ce privește acele tronsoane transfrontaliere, pentru că aceste rețele trebuie să treacă de uh, dificultățile legate de uh, felul în care sunt uh, frontierele. O altă condiție este cea a intermodalității. Această rețea va avea o valoare adăugată tocmai pentru că va exista o legătură între toate elementele componente ale rețelei respective, că e vorba despre autostrăzi, despre aeroporturi, despre gări. Fiecare segment are o valoare intrinsecă, dar atunci când este conectat cu alte segmente din această rețea, valoarea sa crește. Deci nu vorbesc numai despre o valoare adăugată pentru rețeaua în sine, ci pentru o plus valoare valabilă pentru întreaga Europa. Și aș vrea să mai vorbesc și despre un alt aspect care se leagă direct de rolul pe care trebuie să-l joace comisia noastră, și anume rolul coordonatorilor. Știți că pentru fiecare coridor s-a numit un coordonator. Acesta, din urmă, are mai degrabă niște funcții de comunicare trebuie să uh, fie în permanent dialog cu toate părțile interesate. Dar, până la urmă, această sarcină sa este numai una pur de comunicare. Eu nu vreau să um, uh, umbresc importanța competențelor acestui coordonator, nu. Dar eu cred că ar trebui să fim mai ambițioși. Ar trebui să dăm coordonatorului și posibilitatea de a soluționa litigii critici care ar putea să apară uh, uh, în gestionare, chiar înainte de a se trece la construirea propriu-zisă a rețelei. Pot să existe litigi între uh, participanții la achizițiile publice, între uh, coofertanți și așa mai departe controverse care pot să se nască și între diferitele state membre care sunt traversate de acest coridor. Și de aceea ar fi foarte bine ca acest coordonator al coridorului respectiv să aibă această competență de a soluționa litigiile. Deci o competență în plus față de uh, cea care a fost atribuită în regulament de către comisie. Încă un alt element, mai sunt încă numeroase altele, dar nu avem timp astăzi, deci cum spuneam, un, încă un element uh, asupra care doream să vă atrag atenția încă de la început și mai ales comisiei. Atunci când ajungem la realizare și apoi la reorganizare și la integrarea unor infrastructuri de mare anvergură, se pune problema relațiilor cu persoanele și cu teritoriile, construcția unei căi ferate, construcția unui aeroport. Au o mare influență asupra teritoriilor deja locuite uh, din momentul, din locul în care va fi construit acest aeroport sau această cale ferată. Și cred că se pot face multe lucruri pentru a evita uh, dificultățile, pentru că impactul unei asemenea infrastructuri este, cum spuneam, foarte mare, de-a dreptul invaziv. E vorba despre Uh, teritorii care sunt locuite uneori de sute de ani. Și de aceea, în regulament, ar trebui să introducem niște proceduri, care probabil că există, dar nu în toate statele membre. Deci, cum spuneam, o procedură de evaluare a impactului socioeconomic al uh, șantierului respectiv, al infrastructurii respective, pentru că trebuie să atenuăm impactul acestei lucrări pentru a nu, uh, pentru a evita apariția unor contradicții puternice. Deci ar trebui să existe o discuție bine țintită, prealabilă. După părerea mea, avem și o problemă de resurse. Resursele puse uh, deoparte pentru realizarea unei lucrări sunt importante, dar nu sunt întotdeauna suficiente. Dacă, de exemplu, facem o estimare a sumelor anunțate de 250 de miliarde pentru rețeaua centrală față, și avem o diferență de 30 de miliarde față de sumele anunțate inițial. Eu cred că va trebui să mărim bugetul alocat acestor lucrări. Aștept, bineînțeles, avizul Comisiei asupra tuturor acestor puncte și, cum spuneam, vom mai avea ocazia să discutăm și uh, în alte ocazii. Mulțumesc. Trecem acum la prezentarea Comisiei. Apoi putem să ascultăm întrebările raportorului din umbră. Avem în sală patru raportori din umbră și apoi uh, va interveni din nou domnul Coferati. Însă, haideți să trecem la prezentarea evaluării de impact făcută de domnul Pachet de la Direcția Generală MOVE. Vă urez bun venit în această comisie și vă invit să vă prezentați uh, propunerea. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc și raportorului pentru comentariile inițiale. Vă mulțumesc pentru ocazia pe care mă dați dat să vă prezint evaluarea de impact și uh, propunerea, uh, elementele propunerii, așa cum decurg ele din uh, evaluarea de impact. În felul acesta veți avea o viziune globală în privința contextului în care se înscrie această propunere. Politica TNT um, este o politică uh, veche. Infrastructura aceasta a fost întotdeauna o infrastructură cheie uh, pe piața internă și este și o contribuție cheie la um, atingerea obiectivelor de creștere ale Uniunii Europene, mai ales obiectivele 2020 ale Uniunii Europene. În uh, Cartea Albă asupra viitorului uh, transportului 2020-2050, Comisia uh, menționează faptul că rețeaua TNT este la baza politicii transportului. Dacă ne uităm la politica TNT și dacă vedem care sunt realizările acestei politici, Constatăm că s-au înregistrat succese, mai ales în ceea ce privește principalele priorități, proiecte prioritare identificate în anii 90 care au fost actualizate. Unele proiecte au fost uh, finalizate, există succese bine cunoscute, Legăturile între Bruxelles, Londra, Amsterdam, Paris uh, și Köln reprezintă poate cea mai cunoscută poveste de succes și puteți vedea care sunt uh, povește de succes pe acest uh, slide. Principalele probleme pe care le pune acest, această politică sunt uh, legate de faptul că politica infrastructurilor este o politică comună a Uniunii Europene și a statelor membre și dezvoltarea infrastructurilor se face în general la nivel național, ba chiar la nivel regional. Uh, nivelul european coordonează eforturile naționale. Politica de infrastructură permite uh, guvernelor să integreze valoarea adăugată europeană în așa fel încât proiectele naționale să se dezvolte și să constituie până la urmă infrastructura europeană. La ora actuală există um, o rețea fragmentată, nu putem vorbi despre o rețea europeană. Politica infrastructurilor se dezvoltă în jurul fiecărui mod de transport, se dezvoltă infrastructura feroviară, rutieră, însă aceste infrastructuri nu sunt coordonate printr-o strategie globală și această politică depinde de standardele tehnice din fiecare țară în parte, ceea ce împiedică uh, dezvoltarea unor servicii europene. Acest lucru este valabil mai ales în uh, ceea ce privește sistemul feroviar. Principalele soluții la care lucrăm este să vedem cum putem trece de la această stare de fragmentare la o rețea. Încercăm să acoperim um, lacunele în ceea ce privește legăturile transfrontaliere. Uh, Încercăm să facem așa fel încât rețeaua să fie mai intermodală, să identificăm soluții legate de capacitate și lanțurile logistice care vor permite um, coordonarea modurilor de transport, să facem ca rețeaua să fie interoperabilă, în așa fel încât să poți trece de la un sistem de transport la altul, uh, de asemenea, vori, dorim să se implementeze sisteme inteligente de transport și să se utilizeze mai bine infrastructurile. Raportorul spunea, de altfel, că este greu să construiești noi infrastructuri. Este un punct important. Într-adevăr, trebuie să ținem cont de preocupările cetățenilor în ceea ce privește construirea de infrastructuri și impactul acestora asupra teritoriului. Trebuie de asemenea să se utilizeze la maxim infrastructura existentă și să se construiască noi infrastructuri doar acolo unde este necesar. În sfârșit, trebuie să ne asigurăm că cadrul TNT nu are doar un uh, rol orientativ, ci um, uh, are un impact direct asupra proiectelor de infrastructură din statele membre. Am uh, făcut ca de obicei o evaluare de impact Etapa consultărilor a fost destul de lungă. Am început la sfârșitul anului 2008 și uh, propunerea a fost făcută de-abia în 2011. Comisia consideră că acești doi ani și jumătate au fost extrem de utili pentru că am discutat nu doar uh, cu actorii acestei politici din statele membre și din instituții, ci și cu cei care sunt implicați în regiuni, în uh, sector, operatorii de transport, uh, cei care sunt implicați în lucrările de construcție, toți cei care sunt afectați de proiectele de infrastructură și toți cei care vor utiliza infrastructurile. În felul acesta am ajuns la mai multe opțiuni posibile. Opțiunea statu quo-ului. Am uh, vorbit despre faptul că lacunele existente au un impact asupra pieței interne, există o uh, interconectivitate slabă și dacă nimic nu se schimbă și regiunile periferice au avut de, ar avea de suferit pentru că nu ar avea acces la piața internă. Am dezvoltat așadar două opțiuni de politică, nu intru în detalii, însă aceste opțiuni nu sunt atât de diferite. Prima este să continuăm să lucrăm pe baza proiectelor prioritare. Este vorba despre proiectele prevăzute de șefii de state și de guverne. E vorba despre Lyon-Turin, Torino, pardon. Există proiecte de infrastructură esențiale și să ne concentrăm asupra unor mecanisme de aplicare mai solide. Aceasta era prima opțiune. A doua opțiune este cea reținută de noi, să ne îndepărtăm de axele majore și pe baza unei metodologii europene să dezvoltăm o rețea europeană, o rețea cheie europeană, însoțită de mecanisme de aplicare mai solide. Am comparat opțiunea 1 și opțiunea 2. Și am ajuns la concluzia că ambele opțiuni vor duce la îmbunătățiri. Opțiunea a doua are un impact economic mai mare din cauza faptului că se dezvoltă o rețea și din cauza că se asigură o mai mare interconectivitate pe întregul teritoriu european. Opțiunea a doua este mai bună și din punctul de vedere al impactului asupra mediului. Impactul asupra utilizării terenului și din punctul de vedere al diversității. Prin opțiunea 2 se limitează impactul asupra mediului. Acesta este procesul pe care l-am urmat în această evaluare de impact și rezultatul a fost propunerea Comisiei din octombrie 2011. Caracteristicile acestei propuneri pot fi rezumate în câteva minute. Propunem un regulament care instituie rețeaua TNT politica atente. calitatea depinde de conținut, decizia este adresată statelor membre, aceștia joacă rolul cheie în politica TNT, am ales instrumentul uh, regulamentului, am fi putut, uh, desigur, să ne adresăm tuturor uh, părților interesate, gestionarii de infrastructuri, regiunile, cei care utilizează infrastructurile, o abordare mult mai uh, cuprinzătoare uh, uh, în care ar fi fost implicați toți cei care aplică această politică. Apoi avem o abordare dublă. Există pe de o parte rețeaua cheie, rețeaua care se bucură de cea mai mare atenție, această rețea a fost uh, dezvoltată pe baza metodologiei europene, pe care o vom putea discuta pe viitor dacă doriți. Scopul este să conectăm cele 27 de state membre și să legăm între ele porturile europene, care sunt punctele de intrare și de uh, ieșire și am trecut de la o abordare prin care încercăm să legăm Uh, rețelele naționale uh, la o abordare uh, care se bazează pe o rețea europeană. Această rețea europeană funcționează în acord cu rețeaua globală. Aceasta este o rețea mai densă, bazată pe priorități naționale, care sunt interconectate. Rețeaua cheie și rețeaua globală se supun acelorași standarde. Diferența este că rețeaua cheie se va dezvolta până în 2030, deci este prioritară. Rețeaua globală va fi dezvoltată până în 2050. Rețeaua aceasta globală cuprinzătoare este esențială pentru că asigură accesul tuturor regiunilor la rețeaua cheie și la piața internă. Dorim să stabilim standarde de infrastructură pentru toate modurile de transport, pentru a asigura interoperabilitatea și dorim să acordăm atenție calității, să acordăm atenție impactului asupra mediului și inovației. ne-am concentrat asupra instrumentelor de aplicare și există trei instrumente importante, coridoarele aferente rețelei cheie, menționate de raportor, coordonatorii europeni uh, există deja, mulți dintre ei uh, provin din rândurile Parlamentului, Există doi coordonatori care au fost deputați în Parlamentul European. Ei ajută statele membre și Comisia să uh, implementeze uh, proiectele prioritare. Aceste coridoare nu sunt un alt nivel de planificare. Cadrul de planificare se referă doar la rețeaua cheie, însă există segmente din această rețea care prezintă mai multe dificultăți și în privința acestor segmente propunem să se uh, instituie coridoare la care să contribuie toți actorii. Avem în vedere soluții financiare novatoare, dorim să sincronizăm și investițiile în statele membre și instrumentele de finanțare și ceea ce este important este că în privința acestor coridoare vrem să ne asigurăm că cei care vor opera transportul pe coridoare vor fi implicați în definirea în îmbunătățirilor necesare. Menționez de asemenea facilitatea uh, Connecting Europe. Este o facilitate care a fost propusă în același timp de către Comisie uh, și am venit și cu o listă de proiecte, proiecte care țin de rețeaua cheie, proiecte care pot fi dezvoltate până în 2020 și acestea vor fi primele proiecte din cadrul rețelei cheie. Aceste proiecte sunt cele unde se concentrează valoarea adăugată europeană, sunt proiecte transfrontaliere, sunt proiecte care uh, suprimă blocajele. Iată una dintre uh, rețelele, uh, dintre um, rețelele cheie, este rețeaua feroviară. Avem uh, patru uh, astfel de hărți pentru um, rețeaua feroviară, pentru rețeaua rutieră, pentru um, căile navi uh, navigabile interne. Pe această hartă vedeți principalele puncte de pe această rețea cheie, segmentele acestei rețele, Și, în concluzie, domnule președinte, politica propusă de comisie se bazează pe cadrul existent, încearcă să identifice lacune identifice, identificate în uh, evaluarea de impact, vrem să asigurăm mobilitatea cetățenilor și a bunurilor ca și uh, cheie pentru finalizarea pieței interne. Este o propunere pragmatică pentru că utilizează infrastructura existentă la maxim în contextul financiar și economic actual și având în vedere că este greu, faptul că este greu să construiești infrastructură, trebuie să utilizăm infrastructura existentă, este și o abordare foarte uh, concentrată în ceea ce privește prioritățile și vrem de asemenea să uh, ne asigurăm că statele membre sunt angajate în acest proiect și Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de determinare pentru a veni cu un regulament funcțional și un buget ambițios pentru a contribui la eforturile naționale făcute și este un proiect ambițios în ceea ce privește instrumentele de implementare, în ceea ce privește coridoarele. Vă mulțumesc pentru atenție, domnule președinte, și uh, voi uh, asista cu plăcere la discuțiile care urmează. Mulțumesc foarte mult! Este un domeniu la care nu am mai lucrat în trecut. Cred că avem nevoie cu toții de astfel de hărți colorate în birourile noastre pentru a vedea care este stadiul de avansare a rețelei cheie. Propun să-i ascultăm pe raportorii din umbră, după care ne întoarcem la domnul Coferati. Doamna Ivanova. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc. Aceste rețele transeuropene sunt deosebit de importante nu numai pentru a asigura buna funcționare a pieței unice, dar și pentru buna mobilitate a serviciilor, a bunurilor și a persoanelor. Salut din tot sufletul propunerea Comisiei, faptul că se fac eforturi pentru a se asigura continuitatea dezvoltării acestor rețele. Și la acest prim schimb de opinie aș vrea să mă concentrez asupra a trei aspecte. Anumite puncte au fost deja evocate de către raportorul nostru principal. Cred că nu trebuie să existe povere administrative suplimentare. Iată o primă remarcă pe care aș dori să o fac. Nu ar trebui să se ajungă la costuri suplimentare pentru consumatori. Se a și despre armonizare, atât de către raportor cât și de comisie, în ce privește felul în care vor fi concepute licitațiile este foarte important. Apoi trebuie să ne gândim și la felul în care vom transmite informațiile. Consumatorii, călătorii vor trebui să știe foarte bine cum funcționează aceste rețele, unde se află punctele de tranzit, de intermodalitate și trebuie să favorizăm toate tipurile de transport din toate statele membre, de ce să ne, nu ne gândim și niște la uh, bilete care să țină cont de această intermodalitate, deci care să fie valabile pentru mai multe tipuri de transport? Există încă multe disparități în acest domeniu între statele membre. Mai cred că propunerea ar trebui să se ocupe de acele zone din statele membre cu o mică citate de populație și care nici măcar nu au o, o, rețele de drumuri adecvate. Și atunci, poate că în acele regiuni este nevoie de o perioadă mai lungă de timp decât cea prevăzută inițial pentru terminarea infrastructurilor. Deseori proiectele sunt uh, întârziate pentru că populația locală se opune și de aceea sunt și eu de acord cu faptul că uh, oamenii uh, din zonele care vor fi traversate de aceste coridoare ar trebui mai bine implicați și într-o uh, etapă cât mai uh, avansată. În plus, cred că trebuie să clarificăm și să definim statutul coordonatorului european. Căci din propunerea actuală eu nu înțeleg foarte bine care este mandatul acestui coordonator, în baza căror criterii el sau ea a fost ales. Deci cred că aceste detalii trebuie clarificate înainte de a conferi uh, sarcini suplimentare acestor coordonatori. Și apoi, în ce privește partea financiară, sunt de acord cu raportorul, e adevărat că nu avem uh, resurse suficiente, ar trebui să căutăm uh, surse suplimentare de finanțare și atunci vă întreb ce rol va juca Banca Europeană de Investiții în această um, în acest demers de dezvoltare a rețelelor transeuropene, care este potențialul folosirii instrumentelor de inginerie financiară, de exemplu, pentru a finaliza cu bine aceste proiecte. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna Ivanova. Acum are cuvântul domnul Schmidt. Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și domnului Coferati și comisiei. Prima întrebare poate să pară așa prea evidentă. Cu acest nou regulament Vom duce la bun sfârșit aceste rețele? Se va îmbunătăți cu ceva situația? Deoarece eu aș vrea să aflu din partea Comisiei care este valoarea adăugată a acestui nou regulament. Temeiul juridic, sancțiunile prevăzute vor permite instituțiilor europene să uh, influențeze mai mult statele membre și să le determine să se implice chiar realizarea acestor rețele. Eu am fost uh, politician uh, la nivel local timp de mai mulți ani și când se vorbește despre planificare, aceasta, mai ales la nivel geografic, este deosebit de important. În țara mea, atunci când încerci să construiești un drum, întotdeauna te lovești de proteste, mai ales de proteste din partea celor care locuiesc în apropierea viitorului drum sau viitorei căi ferate. Și atunci când lumea protestează, ajungi să construiești tuneluri, de exemplu. Noi am încercat să renunțăm la uh, nivelul de luare a deciziei local și să transferăm la nivel regional, dar a fost aproape imposibil. Sunt foarte puține lucruri pe care le putem face într-un mod centralizat. Deci este deosebit de dificil. Eu nu vreau să complic și mai mult situația, dar vreau să vă întreb, chiar v-ați gândit foarte bine? Aceasta este prima mea întrebare. A doua, cu privire la finanțare. Și aici mă alătur întrebării puse de antevorbitoarea mea. Vom obține mai mulți bani pentru aceste proiecte datorită acestui regulament? Pentru că ducem lipsă de finanțare în general. Domnule Coferati, am făcut amândoi parte din Comisia Temporară CRIS, deci suntem perfect conștienți de situația economică din Europa, care lasă de dorit. O a treia întrebare. Da, pentru că dacă vorbim despre finanțare, vorbim despre măsuri. Statele membre încearcă să spună Europa poate să financeze aceste rețele, însă noi nu avem bani. Și dacă chiar vrem ca Europa să fie interconectată, iată, aici este sâmburele întrebării. Vrem să avem legături transfrontaliere? Eu trăiesc în sudul Suediei, unde podul Orzon ne leagă de regiuni din Danemarca. Dar când treci din Suedia în Danemarca, îți dai seama că, traversând acest pod, îți dai seama că rămân încă multe probleme de rezolvat. Și apoi, apropo de acest coordonator european, ce fel de măsură mai e și aceasta? Ce fel de putere va avea această persoană? Chiar va putea să dicteze uh, luarea unor decizii de către statele membre și simpla punere în aplicare a acestui regulament? Și mai am și o a patra întrebare, foarte simplă. Eu știu că trenurile de marfă circulă cu o viteză de medie de 13 uh, km pe oră. Care este dacă trebuie să circule de la minele din nordul Suediei până uh, la um, un port din Spania. Câte zile uh, va trebui unui tren ca să uh, parcurgă toată această distanță. Pentru că, așa cum am spus, eu știu că viteza media unui tren marfar este de 13 km pe oră. E imposibil să ai același tren care să traverseze toată Europa. Trebuie să schimbi garnitura. Eu sprijin această idee, domnule președinte, dar am ceva îndoiel. Cred că ai nevoie de măsuri mai hotărâte. Președintele, vă mulțumesc pentru întrebările la obiect și dau în continuare cuvântul raportorilor din umbră, doamna Rule, apoi domnul uh, Bilen. Doamna Ruler, vă mulțumesc. Mă bucur că pot să vorbesc după domnul Schmidt pentru că dumnealui a spus că existau abordări foarte diferite. Eu vin din Stuttgart și s-a vorbit mult în presă despre orașul nostru cur recent. S-au impus anumite lucruri, s-a cerut construirea rapidă a unui mare proiect de infrastructură, dar la sfârșit populația s-a opus atât de, uh, într-un mod atât de îndrăgit încât totul s-a blocat. De aceea sunt de acord cu domnul Schmidt și și cu domnul Coferati atunci când spune că coordonatorul are nevoie de un rol mai puternic. Cetățenii au dreptatea să întrebe dacă proiectul respectiv este cel mai bun. Oare banii contribuabililor au fost bine folosiți la Stuttgart pentru acest proiect? N-ar fi fost mai bine să concepem altfel acest proiect? Dacă oamenii nu sunt implicați de la bun început, în mod automat se ajunge la întârzieri. Comisia se angajează să discute cu țările, cu regiunile să suscite cooperarea, pentru că vorba despre proiecte mixte, mixte și deci răspundere partajată. Dar trebuie să ne gândim cum putem să folosim în practică toate aceste instrumente și aș vrea să mai subliniez faptul că trebuie să definim foarte bine rolul acestui coordonator. Sunt și eu de acord cu faptul că am putea să-i uh, dăm mai multe sarcini, mai multe competențe avem nevoie de măsuri mai bine țintite. Și mai am și o altă întrebare. Ați vorbit foarte mult despre finanțare, totuși mai sunt și alte aspecte care încă nu au fost evocate. Gândiți-vă la proiectele de mare anvergură, care la sfârșit costă dublu față de bugetul anunțat inițial. Ne-am dat seama de acest lucru cu marile proiecte de uh, um, căi ferate sau de autostrăzi. E clar că programarea lasă de dorit. Antreprenorii știu de la bun început că atunci când statul este cel care le plătește facturile, nu-și fac probleme. Chiar dacă factura se dublează, știu că ea va fi onorată. Deci ar trebui să organizăm altfel uh, adjudecarea ofertelor. Mulțumesc, domnul Bilen. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnul Coferati și uh, reprezentantul comisiei au făcut o introducere utilă și le mulțumesc. Sunt de acord cu felul în care abordați principalele aspecte. E adevărat că nu este neapărat o rețea încă, e mai degrabă un fel de puzzle. Și avem nevoie de intermodalitate între diferitele uh, tipuri de transport. Am fost de-a dreptul uimit de comparația care se face la pagina 11 din studiul de impact. Se face o comparație între resursele investite pentru uh, calea ferată dintre uh, uh, Lingelstadt și Nuremberg. S-a ajuns la o reducere a duratei de transport de 25 de minute a costat 2 miliarde, dar aceste 25 de minute câștigate se pierd la frontieră, pentru că e timpul de așteptare mediu la frontiera cu Italia, pentru că autoritățile italiene nu vor să recunoască validitatea controlelor efectuate de autoritățile din München. Deci, până la urmă, singur ne tăiem craca de sub picioare. Avem nevoie de mai multă încredere reciprocă în Europa. Eu vin din Polonia. Pentru mine acest subiect este deosebit de important. Și trebuie să recunosc că constat și singur că anumite probleme par a fi uh, insurmontabile. În primul rând, finanțarea. S-a vorbit despre faptul că opțiunea numărul 2 este cea preferată, însă această opțiune este cea mai costisitoare. Am avea nevoie de mai, de mai mult de 50 de miliarde în plus pentru următoarea, următoarele perspective financiare. Și atunci vreau să vă întreb cum are intenția Comisia Europeană să se asigure că va exista finanțare suficientă pentru rețelele transeuropene dacă alege a doua opțiune. Sunt de asemenea de acord cu colegii care au întrebat cum uh, se va evita creșterea uh, poverei birocratice. Ce va face Comisia Europeană pentru a, si a garanta faptul că acești coordonatori, atunci când își îndeplinesc misiunile, Uh, nu uh, consideră, nu duc la o întârziere și mai mare a realizării proiectelor. Și cred, în plus, că studiile de impact nu țin cont de problemele um, ecologice. Doamna Rulă a vorbit despre uh, problemele care s-au evit cu uh, trenul de mare viteză de la Stuttgart. Și în țara mea, construcția coridorului de la statele Baltice către sudul Europei este mult întârziată din cauza protestelor uh, legate de uh, zonele Natura 2000. Comisia ar trebui să țină cont de aceste probleme, uh, să spun așa, mai grave, mai acute, care uh, apar în estul Europei pentru că la noi se construiește totul de la zero. Aspectele sociale și de mediu ne pun probleme mult mai serioase. Mulțumesc! Nu avem foarte mult timp la dispoziție astăzi și o să mai avem ocazia să vorbim despre acest subiect înainte ca domnul Coferate să-și prezinte documentul de lucru. Acum are cuvântul domnul Altasare. Mulțumesc, domnule președinte. Am să fiu cât mai succint cu putințe. Îi mulțumesc lui Sergio Coferati și reprezentantului comisiei. Mi se pare că această programare este indispensabilă, atât pentru a asigura dezvoltarea pieței interne și ca și tip de investiție care va genera, bineînțeles, creștere, de care Europa are neapărat nevoie. Și cred că coordonatorii trebuie să joace un rol central, așa cum a spus și domnul Coferati. Ei ar putea să fie adevărați mediatori pentru a ține cont de diferitele exigențe la nivel local, regional, statal și ar trebui să fie și cei care se ocupă de toată partea de organizare. Cred că această nouă rețea de transporturi trebuie să țină cont și de evoluțiile care au apărut uh, din punct de vedere uh, uh, geoeconomic în ultimii ani. Zona mediteranei a devenit centrală, de exemplu, pentru uh, traficul care are loc pe, în Marea Mediterană. Toate bunurile care vin din Brazilia, din India, din China, trec prin Marea Mediterană ceea ce înseamnă că aceste mărfuri trebuie să poată să ajunge cât mai repede cu putin, ajungă, mă scuzați, cât mai repede cu putință la destinație. Și în plus trebuie să uh, dăm, să mărim capacitatea acestor rețele pentru a uh, crește și uh, velocitatea transporturilor. Există însă și o gaură pe harta uh, comisiei, și anume Balcanii Tocmai am saltat prezența observatorilor din Croația, va fi cel, în curând cel de-al 28-lea stat membru, și nu putem să uităm nici Serbia, nici celelalte țări. Deci mie mi se pare că un asemenea proiect uh, atât de complex și pe termen lung nu poate să-și permită să piardă din vedere zona Balcanilor. Pentru că coridorul 8, care exista înainte, acum a fost lăsat deoparte. Acum, cadrul financiar. Cei 30 de miliarde de euro prevăzuți, 20 din bugetul UE și 10 din fondurile coeziune, vor fi direcționați către realizarea lucrărilor care vor permite interconectarea sistemelor uh, uh, rutiere, uh, feroviare și portoare. Deci e vorba despre investiții de mică învergoră. Această enormă programare va avea nevoie de 1500 de miliarde de euro. Da, e clar că avem uh, o mare discrepanță, o mare propastie între resursele disponibile și cele estimate ca fiind necesare. Da, bănuiesc că Comisia ține cont și de aceste project bonds, pentru că altfel totul va rămâne scris pe hârtie doar, pentru că foarte dificil statele membre vor putea să realizeze aceste lucrări dacă nu vor beneficia de acest uh, instrument de finanțare, respectiv project bondurile. Vă mulțumesc! Uh, thank you very much. And then... Vă mulțumesc! Vielen Dank. Ich möchte noch mal kurz an das anschließen, was Frau Rühle gesagt hat, was die Funktion von Koordinatoren oder auch die Koordinierung Vă mulțumesc. În ceea ce privește funcția de coordonator, vreau să vă spun că eu provin dintr-o regiune de frontieră în care se discută foarte mult despre proiectele transfrontaliere, eh, uh, pe calea ferată. Sunt, sunt niște proiecte care nu au avansat deoarece există interese divergente. Avem interesele naționale și trebuie să ne coordonăm uh, eforturile între trei țări. E foarte nevoios și atunci când trebuie să punem lucrurile în practică, ne dăm seama că apar probleme. Atunci când uh, un stat membru trebuie să contribuie cu fonduri își pune din ce în ce mai multe întrebări. De asemenea, să nu uităm faptul că legăturile dintre diferitele linii ar trebui să beneficieze de un alt tip de finanțare. Nu de finanțarea de la rețelele TNT. Deci avem nevoie de un cadru financiar mai important, deoarece adesea fondurile sunt folosite pentru a pune la punct proiectele, după care statele membre sunt puțin abandonate, proiectele sunt stopate, deoarece statele membre nu se găsesc fondurile necesare sau anumite state membre nu au niciun interes economic să construiască un anumit tronson și iată cum proiectele ajung să fie blocate. Vă mulțumesc foarte mult! Aș vrea să vă împărtășesc și eu câteva idei. Toată problema interoperabilității și standardelor, mai ales la sistemele de cale ferată, deci acestea pentru acestea trebuie neapărat uh, puse în practică pe coridoare. Simpson vorbea aici despre o situație absolut uh, dezastroasă legată de interoperabilitate și de recunoaștere reciprocă. Însă în rețeaua europeană de cale ferată această interoperabilitate pare să fie ignorată și mă gândesc că poate că aici am putea contribui noi să încurajăm pe cei de la transporturi să facă progrese într-adevăr în acest domeniu. Vreau să dau cuvântul domnului Coferati, însă comisia va interveni înainte, după care dumneavoastră, domnule Coferati, veți uh, încheia. Domnul Plehir, câteva minute pentru a răspunde pe scurt la comentariile membrilor. Au intervenit atât de multe lucruri încât vă voi da câteva răspunsuri însă le spun membrilor că ne putem întâlni și în bilaterală pentru a discuta anumite chestiuni. Problema accesibilității e la articolul 43, apare deciliile călăuzitoare. De asemenea și uh, <clears throat> tichetarea intermodală, inovarea, toate acestea apar în propunerea TENTE și, bineînțeles, completează alte politici și alte cadre reglementare. Implicarea cetățenilor, rolul coordonatorilor ca mediatori, cum implementezi infrastructura, o întrebare pusă de mulți uh, eurodeputați. E o chestiune absolut esențială care ține de toate nivelurile de guvernare. Și noi am încercat să vedem care este responsabilitatea la fiecare nivel de guvernare în ceea ce privește pregătirea, dezbaterea proiectelor cu cetățenii și să uităm că în mare măsură această procedură e națională și noi nu sugerăm ca responsabilitatea să treacă la nivel comunitar. În același timp trebuie să înlesnim acest proces. De multe ori faza de pregătire nu e făcută așa cum trebuie, există și probleme de comunicare, iar coordonatorii parțial deja se ocupă de această problemă cu administrațiile. Peter Valaș, coordonatorul, nu a fost uh, mobilizat din cauza atitudinii autorităților naționale, însă domnul Pat Cox, un ilustru membru al Parlamentului, este și el coordonator. Deci coordonatorii, într-adevăr, ar putea juca un rol pentru a disemina bunele practici și pentru a continua procesul. Cum să-i convingi pe cetățeni că e nevoie de acea investiție? Ei bine, între pregătirea proiectului și consultări trece destul de mult timp, când nu se întâmplă nimic, nu se comunică nimic. Iar atunci când încep lucrările, cetățenii se simt pur și simplu complet deconectați de ceea ce se întâmplă. Și există exemple de, de bune practici care pot fi prezentate, exemple în care coordonatorul își roacă rolul de intermediar. Respectând, bineînțeles, faptul că, în conformitate cu tratatul, statele membre trebuie să se ocupe de punerea în aplicare a proiectelor. Și, am aj- și ajung așa și la rolul coordonatorilor la coridoare și la evitarea birocrației. Dacă vă uitați la ce au realizat coordonatorii noștri, în propunerea actuală. E bine, impactul lor este tocmai să înlăznească și să permită proiectelor să se înfilipeze mult mai rapid. Deci nu există probleme legate de birocrație în statele membre. Problema e ca statele membre să-și păstreze responsabilitatea și după implementare și nu coordonatorul să preia această răspundere. Domnul Schmidt și alți colegi au pus o întrebare foarte importantă. Și anume, dacă acest cadru va avea un impact mai mare decât cel actual. În ceea ce privește o mai bună planificare, da. Coordonatorul nu va lua doar decizii importante, se va oglindi fluxul uh, de trafic, uh, prioritățile se vor oglindi mult mai bine în cadrul de planificare și astfel pregătirea și punerea în practică a proiectelor uh, va fi înlesnită. Să vedem cum vor fi redactate și prevederile juridice și aici Sigur vor fi discuții între Parlament și Consiliu, deoarece la Consiliul pentru Transporturi se va revizui textul foarte mult pentru a spori uh, flexibilitatea. Tocmai de aceea spun că propunerea Comisiei le permite statelor membre să se angajeze foarte mult. Prin propunere că lăuzim statele membre în ceea ce privește politicilor de, lor de infrastructură pentru a lesni apariția coridoarelor. Un alt element, finanțarea, chiar dacă asta nu ține de liniile directoare TNT. Eu cred că e nevoie de o finanțare sporită la nivel european, dar și național, sperăm, deoarece e o rețea cu adevărat europeană Trebuie să se dea doar de pragmatism pentru folosirea infrastructurii existente și instrumentele propuse ar trebui să ne ajute și faza de pregătire pentru a avea proiecte mai bune. Și de aceea cred că la negocierile privind cadrul uh, multianual uh, putem uh, sprijini cu tărie ideea sporirii finanțării. Ceea ce cofinanțarea, dacă nu există surse comunitare, statelor membrele din ce în ce mai greu să finanțeze proiectele și în același timp e nevoie de un set de instrumente mai bun pentru a pregăti proiectele, pentru a mobiliza instrumentele, pentru a mobiliza BI-ul. Uh, pentru a echilibra sursele de finanțare comunitare, naționale și private din sfera finanțelor. E clar că această propunere nu are cum să soluționeze toate problemele, Vrem însă să înlesnim o serie de proiecte și vrem de asemenea să ne concentrăm cu precădere pe infrastructura existentă. Well, thank you very much indeed, uh, for coming. Vă mulțumim foarte mult. Cu siguranță membrii comisiei vor ține legătura cu dumneavoastră. Domnule Coferate, acum câteva cuvinte de încheiere, dar ce trece în următorul punct de care vă ocupați tot dumneavoastră și trebuie să spun care e și um, calendarul. Am să fiu foarte succint. Vreau să mulțumesc colegilor, mai ales uh, celor uh, care au adresat întrebări. Uh, cred că discuțiile noastre vor fi fructuoase. Și vreau să-i mulțumesc și domnului Pache, care și-a terminat răspunsul cu o afirmație cu care nu poate fi de acord. Pachetul este unul realist și unul foarte ambițios. E adevărat că se evaluează costurile necesare, știm că încă nu avem bani suficienți. Dar apropo de ambiție, atunci când vrem să avem rețele transeuropene, avem nevoie, în primul rând, să punem la punct un consens față de aceste rețele. Atunci când se întreprind acțiuni pentru realizarea unei lucrări de mare anvergură, avem interacțiuni majore între um, alegători și cei care îi reprezintă. De aceea apar rezistențe, opinii adverse și de aceea trebuie neapărat să insistăm pe uh, componenta de participare și de informare pentru a putea corecta ceea ce trebuie modificat și pentru a putea atenua eventualele uh, consecințe negative. Eu mă voi concentra asupra acestor puncte și contez pe co colaborarea cu raportoare din umbră și, cum spuneam, vom mai avea ocazia să mai abordăm acest subiect. Vă mulțumesc! că vă ocupați acest aviz deosebit de important. Ați spus că veți trimite proiectul de raport uh, pentru traducere pe 13 mai. Vom putea să discutăm uh, uh pe 20 iunie și termenul limită pentru depunerea amendamentelor va fi începutul lunii iulie, mai precis 10 iulie la prânz. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Vreau să urez bun venit unui al doilea observator din Croația, domnul Krepinkovic. Văd că acum pentru observator se dau cartonașe roz. Oricum, vă urăm din suflet bun venit și vă mulțumim pentru prezență. Trecem acum la cel de-al doilea aviz al domnului Coferate, dumnealui lucrează din greu pentru comisia noastră, un aviz pentru comisia EMPLI, Comisia de Ocupare, o agendă pentru pensii adecvate, sigure și viabile. Doamna Umen Reuten este raportor pe fond la Comisia de Ocupare. Nu știu cine va vorbi în numele PPE-ului, doamna Hanslick. Domnul Kreutzmann va vorbi în numele liberalilor. Doamna Turulen, văd că nu mai este în sală. Eu vorbesc în numele conservatorilor astăzi și domnul Dion. Domnule Coferati, vă rog să ne spuneți care este părerea dumneavoastră. Nu avem chiar de mult la dispoziție, dar haideți să-i dăm bătăi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Subiectul este bine cunoscut pentru colegii noștri, toată lumea știe cât de important este, așa încât nu am să insist asupra acestui aspect. Este o carte albă care dovedește încă o dată că acum pensiile au devenit o urgență în Europa. Și de ce? Așa cum ne indică și titlul, se vorbește despre pensii adecvate, sigure și viabile în același timp. Criza pe care o traversăm a dus la o creștere negativă și atunci mai multe sisteme de asigurări sociale și de protecție socială au uh, avut de suferit. De aceea trebuie să căutăm în mod simultan să uh, omogenizăm și să aducem la același nivel uh, pensiile din diferitele state membre, trebuie ca toată lumea să beneficieze de un nivel minim de protecție socială. Este o componentă a politicii sociale din uh, Europa. Și apoi avem nevoie și de uh, un nivel viabil pe termen lung pentru aceste pensii. Trebuie să avem o vârstă de ieșire la pensie mai mult sau mai puțin identică în toate statele membre din Europa. Și trebuie să ținem cont și de faptul că speranța de viață a crescut. Dar nu trebuie să fie vorba despre un raport automat. Mă explic. Atunci când ciclul de descreștere economică se lungește foarte mult, atunci efectele crizei se fac simțite pe termen lung, mult mai lung decât uh, um, momentul în care economia începe din nou să crească. Dacă vom reuși să uh, avem o vârstă de ieșire la pensie pentru femei și pentru bărbați aproximativ aceeași în toate statele membre, va fi un prim pas pozitiv, dar apoi trebuie să ținem cont și de uh, politica de stimulare a persoanelor în vârstă pentru că acestea să uh, își păstreze un loc de muncă chiar și după vârsta legală de uh, ieșire la pensie. Astfel, cred că sistemele naționale vor putea să facă mai bine față numărului mare de pensionari, pentru că în ultimii ani ne-am confruntat cu un număr foarte ridicat de persoane care au ieșit de pe piața muncii prea devreme, cu mult înainte de vârsta ieșirii la pensie. Deci eu cred că, bineînțeles că trebuie să beneficiem pe de o parte de o economie care se dezvoltă, ne, dar avem nevoie și de o formă de protecție care să țină cont de nivelul de contribuție la, obligatorie la sistemul de pensii. Uneori, statele membre au făcut diferite alegeri pentru a avea un sistem care se bazează pe cotizațiile persoanelor și ale întreprinderilor. Însă, prin acest sistem, uh, pensiile care sunt oferite sunt insuficiente. Și viața profesională a persoanelor acum este destul de fragmentată și catare și cotizațiile lor uh, variază foarte mult. De aceea eu cred că ar trebui să reconfigurăm întregul sistem de pensii. Să acordăm mai multă importanță pensiilor complementare, cele din cel de-al doilea pilon. Ele vor deveni indispensabile și trebuie să găsim acele soluții care vor oferi certitudine investițiilor și care vor garanta capitalul investit în aceste pensii complementare pentru uh, um, până în momentul în care uh, acest capital va trebui folosit pentru persoanele care ies la pensie. Aș vrea să mai adaug faptul că armonizarea vârstei de pensionare afectează mai ales femeile. Deși multă lume spune că vârsta de pensionare nu ar trebui să mai fie atât de diferită pentru femei și pentru bărbați, nu trebuie să uităm de faptul că femeile au o carieră mult mai fragmentată, cu mai multe întreruperi, din cauza că au și uh, uh momentele în care aleg să își crească copiii și ar trebui să includem uh, în cariera lor aceste momente în care au îngrijit copiii, să se țină cont și de aceste perioade într-un mod mai consecvent. Pentru că perioada uh, de maternitate este una caracteristică pentru femei, este de-a dreptul de uh, neocolit. Și trebuie să ținem cont de această specificitate a femeilor. Deci trebuie să putem să prezervăm principiile politicii sociale europene și să consolidăm sistemele de pensii publice și să oferim mai multe garanții în ce privește uh, pensiile complementare. Știind că aici apar și noi probleme legate de uh, Uh, mobilitatea lucrătorilor în Europa, ca de exemplu portabilitatea pensiilor. Și trebuie să ne gândim și la felul în care uh, vor fi impozitate aceste venituri, totalitatea acestor venituri care se vor lua în calcul pentru a, a ști care va fi nivelul unei pensii. Eu sunt perfect convins de faptul că nu putem să renunțăm la un sistem public de pensii, dar avem nevoie și neapărat și de aceste sisteme complementare. Mai sunt multe alte lucruri care ar putea să fie spuse, dar uh, am să răspund apoi, dacă este nevoie, uh, a întrebărilor colegilor. Mulțumesc foarte mult pentru introducerea foarte clară la acest subiect uh, esențial, doamna Hanslick. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să vă transmit observațiile domnului Pieti Kainen, care din păcate nu a putut fi prezentă astăzi. Aceste observații se referă la Cartea Albă asupra pensiilor. În uh, concluziile legate de lupta împotriva sărăciei, se stipula că persoanele vârstnice sunt cele mai vulnerabile în fața sărăciei. Iată de ce este esențial să asigurăm pensii adecvate și durabile, mai ales în contextul unui declin economic. Doamna Pieticainen salută abordarea globală a Comisiei și intenția Comisiei de a garanta pensii adecvate și durabile în Uniunea Europeană. Raportorul s-a referit deja la un alt lucru și anume că Trebuie să fie sporită cooperarea transfrontalieră și doamna Pieticainen împărtășește această opinie. Pensiile se acumulează în țări diferite în anumite cazuri și trebuie să existe o cooperare. Din ce în ce mai multe persoane se deplasează dintr-o țară în alta de-a lungul carierei și este important să poată cumula uh, Uh, pensiile. Este un aspect cheie pentru asigurarea unor pensii durabile în Europa. În uh, contextul economic actual, schemele de pensii suplimentare au o importanță cheie și doamna Pietikainen ar vrea să se dezvolte proiecte mai ambițioase în acest domeniu. Apoi, în ceea ce privește menținerea activității la vârste înaintate. Doamna Pietikainen salută planul Comisiei de a organiza campanii de sensibilizare în ceea ce privește posibilitatea unei cariere mai lungi și în ceea ce privește adaptarea vieții profesionale la situația persoanelor care se apropie de vârsta de pensionare. Acestea au fost observațiile domnului Pietikainen. voi uh, lua notă de observațiile dumneavoastră și uh, le voi transmite doamnei Pietikainen. Mulțumesc. Domnul Mandes. Îl uh, înlocuiesc pe domnul Kreutzmann. Vorbim despre această directivă în uh, contextul unei crize economice și financiare. Știm că este foarte important ca pensiile să fie mai flexibile pentru a absorbi uh, șocul pe care reprezintă criza. Discutăm de 27 de sisteme de pensii, fiecare se bazează pe evoluții sociale, fiscale, culturale diferite. Ultimele țări au o tradiție um, în ceea ce privește sistemele cu mai mulți piloni, este important să existe și sisteme complementare, o pensie privată, dacă se poate. Multe state membre se confruntă la ora actuală cu probleme în ceea ce privește Într-o perioadă de criză financiară, uh, sistemele de pensii trebuie consolidate și nu este ușor. Planurile Comisiei Europene se axează pe um, o economie mai eficientă. În țara mea, în Olanda, pensiile sunt deja subcontractate și fondurile de pensii beneficiază de piața internă, atrăgând active și alte servicii. Introducerea cerințelor de capital ar putea să um, aibă un impact asupra sistemelor de pensii din statele membre și trebuie să fim atenți la acest aspect. În ceea ce privește siguranța pensiilor ocupaționale, aceasta are un preț și trebuie să fim atenți ca acest preț să nu fie suportat de întreprinderi în acest context, pentru că în acest caz ar scădea și uh, poziția lor uh, competitivă. Cine ar trebui să plătească atunci acest preț. Cineva trebuie să plătească. Dacă întreprinderile nu fac profituri, nu pot plăti. Trebuie să se îmbunătățească situația economică. Domnul Kreutzmann m-a rugat să subliniez uh, cât de importante sunt sistemele de pensii transferabilitatea pensiilor este un aspect important și cerințele de capital sunt de asemenea un aspect sensibil. Comisia ne-a spus că nu are intenția să copieze sistemul Solvency 2. Suntem de acord cu Comisia în privința faptului că e nevoie de reguli comparabile pentru produse comparabile. În sfârșit, pentru a sintetiza, trebuie să îmbunătățim piața internă, să stimulăm creșterea economică și apoi vom putea garanta și pensii uh, durabile, pentru că vom putea plăti aceste pensii. Domnul Kreutzmann va coopera strâns cu uh, raportorul și raportorii din umbră. Domnul Dion. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi uh, succint. Există trei puncte importante. Domnul Manders a menționat unul. Ideea conform căreia fondurile de pensii colective ar trebui văzute ca un fel de asigurare și ca atare trebuie să um, respecte obligațiile Solvency 2 sau obligații similare pentru că altfel s-ar ajunge la un haos. Țările în care există un al doilea pilon de pensii, pensii gestionate de partenerii sociali, sunt țări în care există garanții aferente acestor sisteme și ca atare nu mai trebuie aplicate acolo cerințele uh, solvabilitate 2, solvency 2. Este un punct important pentru că dacă proiectul acesta al Comisiei este adoptat, chiar uh, sub o formă mai slabă, uh, ratele de acoperire vor fi importante. Normele acestea, standardele acestea trebuie să fie mai stricte. Însă, în acest caz, uh, fondurile de pensie ar avea probleme. Nu văd de altfel de ce Comisia uh, revine la această chestiune de fiecare dată. Sigur că directiva europeană poate fi îmbunătățită, mai ales în ceea ce privește definițiile, Însă, nu există niciun motiv să se aplice cerințele obișnuite pensiilor. Când îți uh, uh formezi o pensie în diferitele state membre, constați că uh, obții aceeași pensie ca și cum ai fi contribuit la un singur fond de pensii. Se pot face în mod clar îmbunătățiri, mai ales în ceea ce privește uh, transparența în privința drepturilor dobândite. E nevoie de un sistem de transabilitate la nivel european, de asemenea, și am cerut Comisiei să vadă care sunt consecințele fiscale ale transferabilității nu se plătesc impozite pe prime, se, pe contribuții, uh, se plătesc impozite pe pensii. Dacă o persoană uh, se deplasează, se mută într-o țară în care trebuie să plătească impozite pe uh, um, contribuții, trebuie să se țină cont de acest lucru. Sistemele de pensii uh, diferă de la țară la țară. În unele țări, uh, sistemele de pensie se bazează pe uh, economii, alte țări recurg la alte sisteme. Dacă se amestecă cele două tipuri de sisteme, apar probleme contabile și nici la acest aspect nu se face referire în Cartea Albă. Raportorul a vorbit despre vârsta de pensionare. În Comisia IMCO am hotărât să nu discutăm foarte mult despre acest aspect. Singurul uh, lucru pe care îl spunem aici este că pensiile trebuie să fie durabile. De altfel, vârsta de pensionare nu are o legătură directă cu piața internă. În orice caz, trebuie subliniat un lucru. Oamenii trebuie să poată munci până când ajung la vârsta de pensionare și nu întotdeauna au posibilitatea să muncească. Sunt persoane de 60 de ani care nu găsesc un loc de muncă. Și aici intervin și obligațiile angajatorilor. Trebuie să ne asigurăm că toată lumea poate lucra până la uh, vârsta de pensionare și uh, doar apoi putem vorbi și despre creșterea vârstei de pensionare. Cam asta am avut de spus și urez uh, succes raportorului. Mulțumesc. Doamna Straicek este raportoare din umbră numele grupului meu și uh, transmit observațiile sale. Este de acord cu domnul Dion în privința faptului că Există probleme în ceea ce privește creșterea cerințelor pentru uh, sistemele uh, de pensii finanțate de angajatori cu prestații uh, uh determinate sau contribuții definite. Dacă cerințele acestea devin obligatorii, nu se vor mai face investiții. Comisia nu a demonstrat utilitatea acestei schimbări. În Marea Britanie s-au crescut cerințele într-o anumită vreme, însă anumite companii au uh, obligații importante legate de pensii și uh, investițiile pe care le fac în pensii sunt uh, egale ca volum cu investițiile de capital contribuțiile la fondurile de pensii trebuie să fie generate și sunt generate de economia reală. Mulți dintre noi au uh, investiții în fondurile de uh, uh, investiții care sunt, se întorc în economia reală. Trebuie să vedem deci care este impactul economic al schimbărilor propuse. O serie de țări sunt afectate de aceste schimbări, nu doar uh, Olanda și uh, Regatul Unit, și Germania este afectată. Voi transmite la portorului mai multe detalii în această privință. O serie de propuneri trebuie susținute. Mă gândesc că mai ales la faptul că cei care intră pe piața internă trebuie să, pe piața muncii, trebuie să facă contribuții la sisteme de pensii. Și aceste contribuții trebuie să fie plătite o perioadă mult mai lungă, având în vedere că a crescut uh, speranța de viață. Oamenii lucrează mai mult Uh, eu însumi uh, am, mi-am sărbătorit uh, recent ziua de naștere, am împlinit 65 de ani și sunt extrem de sensibil la acest aspect. Um, o viață activă cât mai lungă. Domnul Tarabela voia să spună câte ceva. Apoi mă voi întoarce la domnul Coferati. Mulțumesc. Eu tocmai am plinit 49 de ani și încet, încet mă gândesc la vârsta de pensionare. Trei comentarii. Provin dintr-o țară în care sistemul de redistribuire a fost inventat după cel de-al doilea război mondial, când erau mai mulți multe persoane active decât uh, inactive. Acum speranța de viață e în creștere și e clar că trebuie să ne gândim la un alt mecanism de finanțare. Trei comentarii. Referitor la prezentarea făcută de Sergio Coferati. În cartea albă nu se insistă asupra acestui lucru. Vorbim de speranța de viață, vorbim de femei care au o carieră diferită, mai fragmentată, au copii, însă să nu uităm că oamenii au cariere diferite. Un profesor universitar va trăi mult mai mult decât un minier sau decât un lucrător din siderurgie. Eu cred că ar trebui să se facă distinția între anumite perioade de carieră. Să ne gândim la meseriile grele, la prelungirea vieții profesionale pentru aceste categorii. doilea rând, rata de ocupare. Pentru cei care au între 54 și 65 de ani, rata de ocupare e variabilă. Belgia e țara în care se lucrează cel mai puțin. 55 și 64 ani. 36% din oamenii cu această vârstă lucrează. Deci nu știu dacă e din cauza infrastructurii, din cauza bazinilor industriale care sunt în îmbătrânire, avem alte sectoare floritoare, băncile și asigurările, care încurajează pe oameni să se pensioneze la 55 de ani pentru a angaja niște tineri pe care îi plătesc mai puțin. Deci ideea e să facem să lucreze această categorie de vârstă care poate fi încă activă. Deci să nu îi uh, constrângem să iasă la pensie. Un al treilea lucru, viabilitatea. Să garantăm o finanțare sigură. Nu cunosc bine sistemele de pensii, însă am citit un articol în Times când petrolierul BP a început să contamineze coastele americane. Și când s-a văzut că costurile de curățire a mediului înconjurător erau de miliarde de euro, acțiunile BP au scăzut imediat. Deci nu, și astfel uh, amenințate și fondurile de pensii implicit. Deci nu e normal ca în cazul cursului unei acțiuni să fie amenințate pensiile oamenilor. De aceea, sistemul de finanțare și de restituire în momentul pensionării trebuie să fie sigure. Doamna Vaida. Mulțumesc. Vreau să mă refer doar la responsabilitățile și obligațiile noastre. Spunea domnul Tarabela dacă e fond de pensii sau niște asigurări de pensii influențate de evenimente din afara țării respective, atunci Uniunea Europeană trebuie să garanteze ceva pentru pensionari. Însă dacă nu e un eveniment din exteriorul țării respective și dacă nu e ceva care ține de transferabilitate, acționăm diferit. Nu-mi place ideea comisiei de a face presiune asupra statelor membre pentru a crește vârsta de pensionare. și de a reduce contribuțiile de pensii. Știm cu toții cât de delicată e chestiunea asta la nivel național și deputații naționali încearcă de răsputeri să ajungă la un echilibru în țările lor, deoarece și dau seama că pensiile sunt din ce în ce mai costisitoare pe măsură ce oamenii trăiesc mai mult. Însă nu cred că e bine să dai ordine deci, pe lângă situațiile transfrontaliere în care trebuie să protejă consumatorii și pensionarii, uh, nu cred că ar trebui să intervenim atât de mult. Deci să fim conștienți care sunt domeniile de responsabilitate. Grupul meu politic își dorește un lucru. Cum trebuie să ne asigurăm că odată ieșiți la pensie, oamenii nu ajung să fie săraci. Mă uit ce se întâmplă în campania electorală franceză, va veni și cea din Germania și știu că pensiile vor constitui un mare subiect de dezbatere. Uitați-vă și la Grecia. Și acolo se pot schimba multe lucruri, însă grecii trebuie să hotărască asta. Cred că e evident. Germania trebuie să stabilească propriul sistem, francezii la fel. Să nu uităm toate acestea atunci când vorbim de creșterea vârstei de pensionare. Well, I know that we have uh, Mr. Jacobs from the Commission. Domnul Jacobs de la DG Ocupare aici, de la Comisie. Dar nu prea cred că avem timp acum. La prezentarea vizului domnului Coferati putem discuta. Deci, domnul Coferati, doriți acum să trageți concluziile, după care voi prezenta calendarul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să fac câteva scurte observații. Mulțumesc colegilor pentru cele spuse. Eu am să folosesc afirmațiile dumnealor atunci când voi redacta propunerea de aviz. Dar vreau să insist asupra câtorva aspecte. Creșterea speranței de viață este un lucru bun, dar a dus la punerea sub semnul întrebării a majorității sistemelor de pensii din Europa. Acestea au devenit instabile, dar e inimaginabil ca acest sistem să nu se modifice pe măsură ce crește speranța de viață, pentru că numai astfel vom putea să garantăm o pensie adecvată și nu o pensie care să fie numai uh, un fel de simulacru. Problemele care au fost uh, menționate chiar și în Parlament și în discuția de astăzi, am văzut că este fundamental pentru milioane de cetățeni europeni să aibă o pensie care să nu fie foarte mult afectată de ciclurile economice. creșterea vârstei de pensionare, a, a muncii mai mulți ani, mi se par niște condiții prealabile pe care uh, nu le putem uh, ocoli și nu mi se pare că este atât de dificil pentru că pentru majoritatea dintre noi este mult mai ușor să muncești în ziua de azi. Dar cum spuneam, nu trebuie să ne bazăm numai pe sistemul public de pensii, cel care se bazează pe uh, cotizații, ci trebuie să avem și pensiile complementare. De aceea vorbeam atât de primul pilon cât și cel de-al doilea pilon. Și în plus spuneam că trebuie să se țină cont de situația specifică a femeilor, de uh, cei care se pensionează după ce au practicat anumite meserii. Dar, din punctul nostru de vedere, pentru comisia noastră, noi ar trebui să indicăm piste pentru transferul pensiilor, pentru a ajuta acele persoane care au fost mobile în timpul carierelor profesionale. Și ca banii puși deoparte, banii uh, care au reprezentat cotizațiile uh, întreprinderilor unde au fost angajați acești oameni, să nu dispară apoi din cauza impozitării prea mari sau impozitării duble. Deci trebuie să existe niște garanții în ce privește uh, Fiscalitatea. Și, în plus, pentru pensiile complementare nu ar trebui să se permite niște investiții speculative, ci, din potrivă, unele care să garanteze capitalul pe care poți să-l încasezi în momentul în care ieși la pensie. De aceea, mi se pare deosebit de important să implicăm partenerii sociali în alegerea uh, modalității de gestionare a pensiilor din cel de-al doilea pilon. Good. Well, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Așteptăm avizul dumneavoastră pe 3 mai. Îl veți trimite pe 13 mai avem o prezentare, pe 12 iunie votul. Amendamentele, mă scuzați, și votul pe 20 iulie. L-a menționat pe domnul Jacob și domnul Lichtenberger e aici de la Digimarkt. Vă mulțumesc. Trecem acum la raportul domnului Busutil, proiect de raport. Știm că vă grăbiți să mergeți și la alte comisii. Noi am făcut-o posibilul pentru a discuta la timp despre raportul dumneavoastră. Vom examina amendamentele. Doamna Verhoven, de ce Marti este prezentă aici. Sperăm să avem timp și pentru reacțiile comisiei. Vă dau cuvântul, după care vom avea intervențiile raportorilor din umbră. Domnul Corea de Capus, Lichtenberger, domnul Bilan nu e aici, Vom avea totuși o dezbatere. Aveți cuvântul, domnule Busutil. Mulțumesc. Raportul pe care l-am scris privind acest tablou de bord trebuia să fie o reacție la ediția 22 a comisiei. Între timp, a avut loc o modificare în ceea ce privește perioada de referință. Comisia între timp a publicat și cea de-a 23-a ediție a tabloului de bord, precum și uh, verificarea anuală de creștere. Avem de asemenea și raportul pe 2011 privind problemele de pe piața internă. Solvit. Raportul Solvit. Avem 66 de amendamente la acest raport Majoritatea acestora se concentrează pe actualizarea raportului pentru a ține cont de evoluțiile pe care tocmai le-am explicat. Deci nu prezintă probleme. Majoritatea amendamentelor de la colegi se îndreaptă în aceeași direcție și mi-e greu să sugerez să votăm împotriva vreunuia dintre aceste 66 de amendamente. Iată ce minunat e să fii la IMCO, unde pacea și consensul par să domnească. De asemenea, am avut ocazia de a reacționa la un raport al Comisiei privind creșterea anuală și în trecut am uh, felicitat Comisia în legătură cu acest raport, deoarece cred că e o reacție pozitivă la îndemnul lansat de Comisia noastră. Și ceea ce privește coordonarea, această verificare anuală e în direcția pe care ne-o doream. Comisia intenționează să publice și rapoarte separate, cum ar fi pe marginea tabloului, tabelului de bord, precum și raportul Solvit. Aceste rapoarte inițiale vor permite o raportare regulată, însă să fim precauți nu vrem ca prin asta Comisia să îndepărteze atenția de la abordarea globală pe care ne-o dorim către una fragmentată. De asemenea, îmi doresc să se ofere cetățenilor un uh, pachet integrat pentru soluționarea probleme, problemelor pe care le au. S-au făcut multe progrese în trecut, mai ales în trecutul recent, cum ar fi site-ul web Europa Ta, Your Europe, <coughs> sau uh, prevederile din uh, directiva privind serviciile, precum și Solvit. Din informațiile pe care le-am primit eu, două chestiuni sunt uh, foarte clare și un motiv de îngrijorare. Nu se știe exact ce servicii ar trebui să folosească cetățenii și când. Și asta creează foarte multă confuzie în rândul acestora. De multe ori aceștia caută o soluție în locul greșit și de multe ori renunță complet la căutarea unei soluții. Aceasta e o barieră pe piața internă pe care trebuie să o combatem până când o vom depăși. Și unele soluții sunt indicate în raport și în amendamentele la raport și să cere o cooperare mai bună între diferitele servicii și de asemenea să ne concentrăm pe serviciile care funcționează mai bine, cum ar fi portalul Europa Ta. cealaltă fațetă a lucrurilor. Cetățenii par în continuare să fie mm, să nu știe exact uh, cui trebuie să se adreseze. Și aici e vorba de piața internă, e piața lor. Și cetățenii sunt în continuare uimiți și nedumeriți în momentul în care trebuie să uh, se apropie de Uniunea Europeană. Birocrația pare să fie mult prea uriașă pentru ca cetățenii să-i poată face față. Și de multe ori a te acomoda uh, la problema respectivă pare să fie mai ușor decât să încerci să o soluționezi. Părerea mea și cea a colegilor e că așa ceva e inacceptabil, deoarece trebuie să creștem accesibilitatea pentru cetățeni și să avem mai multe posibilități de contact direct cu funcționarii Uniunii Europene. Posibilitățile sunt nenumărate, bineînțeles. Raportul nu este exhaustiv în această privință, însă încearcă să prezinte un set de idei și încurajează Comisia să revină la noi cu alte planuri și idei pentru a soluționa toate problemele care ne împiedică să avem o piață unică puternică. Referitor la cele 66 de amendamente, atât am avut de spus. Le mulțumesc colegilor pentru colaborare și întrevăd aici niște eforturi consensuale pentru a întocmi un raport care să se bucure de un sprijin cât mai larg în comisia noastră parlamentară. Și voi uh, lucra pe marginea unor amendamente de compromis. Deja am în minte 5 astfel de amendamente de compromis pe care le pot înainta pentru a grupa mai coerent amendamentele colegilor. Mă voi opri aici deocamdată, domnule președinte, și dacă a fi cazul, voi interveni după reacțiile colegilor. Vă mulțumim! Aveți dreptate, toate amendamentele se îndreaptă în aceeași direcție. Da, raportorii din umbră și-au dorit o actualizare a, a raportului. Să vedem ce au de spus ceilalți raportori din umbră. Domnul Corea de Campos. Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria eh, agradecer ao colega Busutil. Vă mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc colegului eh, Busutil pentru intervenția domnului și pentru deschiderea de care dă dovadă față de amendamentele prezentate de către mine. 39 din cele 66 de amendamente vin din partea mea și toate se îndreaptă în aceeași direcție. Și anume să avem ca obiectiv responsabilizarea statelor membre în ceea ce privește o transpunere de calitate în timp util a directivelor pentru a garanta <clears throat> buna funcționare a pieței interne. Comunicarea privind guvernanța piața internă pe 2011 Deci în acest document se studiază ciclul de viață al guvernanței. E un document pe care l-a sprijinit Parlamentul și care ne permite să avem o imagine mai completă a modului în care funcționează piața internă. Prin raportul domnului Busutil și prin amendamentele făcute, acest document va fi consolidat. Tratare, trebuie de asemenea să analizăm rezultatele, eh, indicatorii, solvitul pentru a vedea exact ce nu funcționează pe piața internă și pentru a face ca informațiile să fie mai utile. Iar inerția în care au tendință să intre statele membre ar trebui să fie suprimată prin controlele mai eficiente. Și în ultimul rând închei spunând că sunt de părere că există un consens destul de larg. Cred că vom avea un document bun care le va transmite Consiliului și Comisiei uh, angajamentul nostru față de buna funcționare a pieței interne. Vă mulțumesc. Domnul Lecăgard. Thank you, Chairman. Mulțumesc. Bineînțeles, felicitări domnului raportor. Cele 66 de amendamente sunt un semn bun și e important să avem actualizările cerute în amendamente. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, țin să spun că e regretabil că s-a schimbat termenul de înaintare a amendamentelor în ultima clipă. Așa că amendamentele mele nu au avut cum să fie înaintate. Poate că nu sunteți dumneavoastră responsabil, însă nu mi se pare corectă. Care sunt intențiile mele? Principiul naming and shaming ar trebui precizat mai explicit. Pragul de transpunere de 1% ar trebui folosit pentru toate statele membre și poate că ar trebui să-l coborâm la 0,5%. În ceea ce privește principiul de naming and sharing ar, and shaming ar trebui să se aplice. Ceea ce privește termenul de transpunere a directivelor în dreptul internațional, eu sper că raportorul va accepta sugestiile mele când vom colabora. Atât am avut de spus, vă mulțumesc. Okay, well, thank you. I, I wasn't aware of the problems you talked about, but I'm sure that... Da, nu eram conștient de schimbarea termenului de amendamente, să sunt sigur că domnul Busutil uh, va ține cont de ele în amendamentele de comp. Doamna Rule. Aș vrea și eu să-i mulțumesc raportorului pentru acest raport excelent și pentru propunerile de modificare, pentru amendamente. Grupul meu susține aceste amendamente. Nu avem foarte mult timp la dispoziție, așa că mă opresc aici și mă raliez la cele spuse de uh, antevorbitorul meu. Domnul Bilen, nu mai avem mult timp, așa că voi vorbi foarte puțin. Mulțumesc raportorului pentru raportul excelent. Am depus 15 amendamente, 10 împreună cu raportorul, 5 în nume propriu. Grupul meu politic uh, susține acest raport și uh, suntem dornici să uh, lucrăm la compromisuri. Mai dorește cineva să contribuie? Comisia poate dorește să ia cuvântul? Nu? Domnul Busutil are din nou cuvântul pentru a face un rezumat și pentru a vorbi despre următorii pași, adoptarea pe 25 aprilie, cred. Exact. Te Data adoptării raportului este 25 aprilie. Înainte de această dată sper că voi veni cu propuneri de compromis. Cel puțin 5 compromisuri încearcă să țină cont de diferitele elemente din amendamente. După cum spuneam, nu pot să uh, nu fiu de acord cu niciunul dintre amendamente. Am uh, luat notă de observațiile voastre și voi încerca să reflect aceste observații în amendamentele de compromis, pentru că chestiunile pe care le-ați abordat sunt chestiuni cu care sunt de acord și nu îmi pun probleme. Îmi pare rău că schimbarea termenului va afectat negativ voi avea grijă să țin cont de opiniile dumneavoastră în uh, redactarea amendamentelor de compromis. Vă mulțumesc, domnule președinte, și uh, mulțumesc tuturor colegilor pentru cooperarea excelentă în redactarea acestui raport și îmbunătățirea raportului față de cel original. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vom vota pe 25 aprilie și vom uh, adopta acest raport în luna mai. Am încheiat cu acest uh, raport. Văd că cei doi raportori pentru legislația europeană comună în materie de vânzări sunt prezenți. E prezent și un uh, prieten vechi al acestei comisii. Cu permisiunea dumneavoastră, trecem la legislația europeană comună în materie de vânzări. <coughs> Avem doi raportori. Domnul Croițman nu e prezent, deci nu știu cine va vorbi în numele liberalilor. Doamna Rul ar putea vorbi în numele verzilor. Și uh, domnul uh, Trintafilides nu este de asemenea în sală. Este prima întâlnire oficială de când am hotărât să desemnăm doi raportori pentru această propunere, pentru că sunt doi raportori și în comisia uh, juri. Am avut discuții constructive cu comisia juri și cred că avem aproape un acord cu privire la competențele uh, noastre am căzut de acord că împărtășim anumite competențe și în anumite privințe avem competența exclusivă. Discuțiile cu privire la competențe, deci, progresează și cred că raportorii știu acest lucru. Domnule Zondermaier, doriți să introduceți această propunere? Domnule Gebhardt, dumneavoastră cum preferați să procedați? Domnule președinte, sunt uh, deputat într-un partid conservator și principiul nostru este mai întâi doamnele. Doamnele au prioritate. Doamna Gebhardt. Haideți să nu ne certăm uh, în privința celui care vorbește mai întâi. Eu sunt pentru egalitatea șanselor Principiul uh, doamnele au prioritate este limitat, intervin și alte criterii. În orice caz, eu mă bucur că putem aborda acest subiect astăzi și aș vrea să încep prin a face o precizare. Regret faptul că nu suntem competenți pe fond. Discutăm totuși despre protecția consumatorilor. aș vrea să spun o ultimă oară faptul că regret că s-a prevăzut competența exclusivă a Comisiei Jurii în ceea ce privește articolul 3. Amintesc faptul că am zis de la bun început că nu sunt de acord cu această decizie și grupul meu nu este de acord. Pentru că tot textul depinde de acest articol 3, inclusiv în ceea ce privește protecția consumatorilor. Articolul 3 va fi hotărător pentru întregul text. Întrebarea este dacă ne dorim acest al 21-lea regim sau nu. Aceasta este întrebarea fundamentală și dacă putem răspunde uh, la această întrebare, este greu să luăm poziție pe fond. Nu am vorbit cu domnul Maier, însă în calitate de coraportoare aș vrea să existe o directivă de armonizare minimă, mai degrabă decât una al 21-lea regim. Și chiar dacă suntem, nu suntem competenți în privința acestui punct, voiam să spun acest lucru. Voiam să luați cunoștință de poziția mea personală. Nu anticipez însă poziția pe care o va adopta grupul meu. Nu am discutat încă despre acest uh, aspect în cadrul grupului meu. Acest sistem facultativ îmi pune probleme. Pentru că dacă consumatorul se primește două contracte din partea vânzătorului și consumatorului se spune alegeți uh, ce contract doriți, consumatorul cred, cred că nu va fi capabil să compare aceste două texte juridice ca să-și dea seama care text este cel mai favorabil pentru el. ar fi mai bine ca vânzătorul să nu, este probabil că vânzătorul îi va propune contractul care este în avantajul uh, vânzătorului. Sunt de asemenea sceptică în privința acestui uh, regim pentru că există un punct care nu este clar. Regulamentul Roma 1 este foarte favorabil consumatorilor, pentru că prevede faptul că în uh, cazul unui uh, litigiu um, se aplică dreptul din statul în care își are reședința consumatorului. consumatorul. Dacă uh, adoptăm un regim opțional, cum anume se va mai aplica regulamentul Roma 1? Repet, deci, regret faptul că în privința articolului 3, articolul care stipulează temeiul juridic care este la baza acestui text, nu avem nimic de spus. În felul acesta, colaborarea dintre cele două comisii este aproape inutilă. Voi discuta cu domnul Maier despre felul în care putem să acționăm în acest uh, context. Trebuie să votăm în Comisia imco, înainte de votul în Comisia Jurii. Deci uh, problema esențială nu se va rezolva decât uh, după votul nostru. Aș vrea acum să trec la fondul problemei. Voi face o prezentare generală pentru că încă nu am analizat acest text uh, în amănunțime, deci nu pot să mă exprim în privința punctelor precise. Îmi pun o întrebare legată de întreprinderile mici și mijlocii. Care va fi impactul asupra acestei propuneri asupra lor? Încă o dată, nu pot discuta despre fond fără să abordez articolul 3. Este aproape imposibil. Însă, încă o dată, s-a spus că ar fi bine să existe un sistem opțional pentru IMM-uri. Eu, una, nu sunt deloc de acord. IMM-urile vor siguranță juridică vor un sistem simplu, un sistem clar. Și nu doar IMM-urile, și întreprinderile mari mi-au spus că preferă un text clar, în așa fel încât să știe care sunt dispozițiile aplicabile. De asemenea, nu se poate spune că întreprinderile se confruntă totdeauna cu 28 uh, regimuri diferite. Comercianții mi-au spus deja că pentru fiecare tranzacție în parte uh, iau deciziile care se impun și au relații uh, individuale cu fiecare stat membru în parte sunt obișnuite, așadar, să aplice dreptul din țara cu care lucrează. O să încerc să nu exprim aici uh, nemulțumirea și aș vrea să abordez problema uh, protecției consumatorilor. Comisia Europeană pretinde că în propunerea sa prevede un nivel ridicat de protecție. Or, statele membre, guvernele, organizațiile care luptă pentru protecția consumatorilor, organizațiile care reprezintă întreprinderile, îmi spun că nu așa stau lucrurile în multe privințe. Și trebuie să fim atenți în privința protecției consumatorilor. să plecăm de la principiul că sistemul va fi opțional. În acest caz, trebuie să se verifice diferitele niveluri de protecție pentru a defini modificările pe care vreau să le aduc pe fond. Deocamdată nu pot să mă exprim, să mă exprim o părere definitivă pentru că trebuie să fac un studiu, trebuie să analizez diferitele puncte. Textul acesta este extrem de complex și uh, se fac diferite referiri, există anexe. Trebuie să verific toate aceste puncte, să văd care sunt uh, legăturile între diferitele texte. Înainte de a-i da cuvântul domnului Mayer, nu vreau să uit faptul că am uh, avut deja o dezbatere și uh, aș vrea să mulțumesc pentru cooperarea excelentă. Am convenit în privința unei proceduri de cooperare. Am spus că vom vedea care sunt punctele în privința cărora avem aceeași opinie, în așa fel încât să avem un text comun pentru acest proiect de raport. Și vom uh, elimina punctele în privința cărora nu suntem de acord, punctele asupra cărora vom uh, depune și unul și altul amendamente. Aceasta mi se pare cea mai uh, bună abordare. S-au clarificat deja destul de multe lucruri și vom vedea care sunt punctele în privința cărora grupurile au uh, opinii divergente. Este bine și pentru cetățeni să știe care sunt divergențele politice. Sper că nu vor fi prea multe. Domnul Maier și cu mine aveam o opinie destul de apropiată în privința fondului. Sigur că întotdeauna pot apărea divergențe de opinii. În orice caz, mă bucur de această cooperare este prima oară când am ocazia să fiu coraportoare. Este o noutate pentru mine și mă bucur de acest lucru. Mă bucur de experiența pe care mi-o va aduce acest, redactarea acestui raport. Da, cred că pentru multă lume este o experiență nouă vom lucra plecând de la principiul că e vorba despre un instrument facultativ. Dacă comisia jurii va schimba temeiul juridic, atunci va trebui să negociem și noi poziția. Deci va trebui să lucrăm deocamdată, cum spuneam, plecând de la ideea că e vorba despre un instrument facultativ și cred că mai există și multe întrebări în ce privește valoarea adăugată a acestui instrument. Aș vrea să vă spun că am primit și niște avize de la parlamentele naționale care vorbesc despre interacțiunea acestui instrument cu principiul de subsidiaritate. Ar trebui să există măcar 18 parlamente care au aceeași părere pentru a exista o consecință. Oricum, Cred că domnii coraportori uh, vor trebui să țină cont de aceste avize trimise de către Parlamentele Naționale. Acum dau cuvântul domnului Maier, care este și el coraportor. Vă mulțumesc! În înțelepciunea lor, Președinții comisiilor noastre au hotărât că pentru acest subiect vor exista co-raportori. La adunarea parlamentară cu țările ACP întotdeauna există co-raportori și atunci când co-raportorul tău este dintr-o țară din Africa, nu este foarte simplu să colaborezi, dar eu sunt obișnuit cu această metodă de lucru. Sunt multe chestiuni legate de drepturile fundamentale ale consumatorului care au fost evocate de către doamna Gebhardt și pe care le împărtășesc. Și cum s-a spus, trebuie să plecăm de la principiul că va fi un instrument facultativ. Dreptul civil îi ține de competența Comisiei Jurii și nu de Comisia IMCO. Noi trebuie să ne ocupăm de protecția consumatorilor, dar nu de fondul instrumentului. Acolo nu o să putem să modificăm nimic. Acestea fiind zise, putem tot timpul să încercăm să transmitem uh, părerea noastră. Vom încerca să avem un raport comun uh, și să includem acele puncte unde avem uh, același punct de vedere și acolo unde punctele noastre de vedere uh, sunt divergente, vom putea să depunem amendamente și comisia va vota rezultatul final fiind transmis Comisiei Jurii, care la rândul său va trebui în înțelepciunea sa să voteze. S-a spus că este vorba despre un instrument facultativ. Eu cred că această soluție este de preferat unei armonizări minimale. Germania este una dintre cele patru țări citate de către președinte. Care sunt motivele pentru care preferăm un instrument facultativ, că mai puțin în dreptul național. Dar dacă avem 27 de sisteme juridice diferite uh, în vigoare, cred că intervenim mai mult uh, dacă avem o armonizare minimală. Pe când cu un instrument facultativ, dacă o întreprindere nu îl vrea, atunci nu este obligată să îl folosească. E foarte simplu. Dacă avem o armonizare minimală, atunci uh, întreprinderile nu au de ales. Deci, compania va fi cea care va alege uh, dreptul aplicabil. Ca atare, Roma 1. Există tot felul de derogări, de excepții, derogări în favoarea consumatorilor. De exemplu, un consumator german poate să depună plângere în fața unui tribunal german dacă există o întreprindere cu sediul în Germania împotriva căreia se depune plângere și mi se pare rezonabil să fie protejate astfel drepturile consumatorilor. Ar trebui să ne întâlnim mai multe rânduri înainte de a, a procede la redactarea poziției noastre comune. Avem uh, documentul comisiei, care este bine structurat, uh, coerent, dar este foarte influențat de avizele științifice ale juriștilor, ale oamenilor de știință, ale um, universităților. Noi ne-am dorit ca acest titlu al uh, instrumentului să fie mai grăitor, mai ușor de înțeles uh, pentru um, consumator. Cu domnul Lene am discutat și am spus că pentru mai multe puncte comisiile noastre erau co-responsabile. E adevărat că e vorba despre drepturi civile, textele juridice deseori sunt de greu de citit, de înțeles, se folosește uh, jargonul juridic, totuși cred că am putea să avem un titlu mai lizibil. Avem nevoie de un text mai prietenos cu, uh, pentru consumator. În toate statele membre, uh, limbajul juridic este dificil și eu aș insista foarte mult asupra uh, nevoii de uh, Uh, mai mare lizibilitate și o, o mai mare posibilitate de înțelegere a acestui text pentru beneficiari. Având în vedere faptul că domnul Steinmeier și comisia sunt uh, reprezentați, trebuie să avem mai multe drepturi pentru consumatori, dar nivelul de protecție al consumatorului este mai ridicat de decât cel conferit de acest text în multe state membre. Și tocmai acest nivel mai mare de protecție a drepturilor consumatorilor va fi cel care va prevala în statele membre respective. Dacă în loc de 27 de sisteme juridice am unul singur care le înlocuiește, acesta trebuie, aceasta din urmă trebuie să fie complet. Eu, dacă sunt o companie, nu trebuie să fiu obligat să verific cele 27 de drepturi civile pentru a ști dacă nu există unul care îmi oferă un grad de protecție mai ridicat decât uh, instrumentul european. Deci eu aș solicita comisiei un document de sinteză uh, despre uh, nivelul de protecție al consumatorilor în diferitele state membre, punând accentul pe acele țări unde, cum spuneam, acest nivel de protecție este mai mare decât cel oferit de acest instrument. Știu că este o muncă uriașă, dar cred că va fi foarte utilă. Avem uh, dreptul de comercializare, și am putea să cerem statelor membre să specifice dacă au dispoziții în legislația națională care merg mai departe de ce propune uh, acest instrument opțional. Trebuie să continuăm să discutăm îndelung Comisia Executivă, poate că domnul Stolmaier ar va putea să ia cuvântul și să ne spună dacă se poate redacta un asemenea uh, document, dacă este fezabil. Ca să avem un drept, uh, cum spuneam, cât mai complet, nu doar un fel de ciornă. Ne mai rămâne ceva timp la dispoziție, poate că mm, se pot pune întrebări și ar fi bine să folosim acest timp pentru o discuție aprofundată. Vă mulțumesc. Președintele, da, cred că trebuie să discutăm și despre valoarea de impact și alte asemenea puncte. Domnule Manders, vorbiți în locul domnului Kreutzmann? Da. Vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. În acest domeniu, cred că în următoarele luni trebuie să discutăm dacă această propunere chiar aduce ceva în plus. Raportorii deja au spus că era vorba despre un instrument facultativ, o legislație de tip opt-in, E adevărat că avem 27 state membre, 27 de parlamente, dar nu e vorba numai despre felul, alegerile pe care le vor face acestea din urmă, ci și alegerile pe care le pot face consumatorii, companiile. Dacă o parte nu dorește să adopte această legislație, este liberă să o facă. E mai ușor să îmbunătățim uh, uh, partea transfrontalieră, dar din câte știu eu, nu legislația pune problemă pentru vânzările transfrontaliere, ci mai degrabă costurile de livrare, uh, traducerea în uh, limba, limba consumatorului și așa mai departe. Mă întrebam de ce în contactele dintre companiei nu se folosește mai degrabă dreptul vânzărilor uh, adoptat la um, ONU. Și deci și de ce ar folosi, de exemplu, acum acest nou instrument? De ce avem nevoie de el? Până la urmă o să ajungem la o legislație de tip pom de Crăciun. Dacă adoptăm legislație nouă și mai ales una de tip facultativ și sunt de acord cu faptul că ea este facultativă, atunci aceasta trebuie să fie atrăgătoare pentru părțile interesate, pentru a fi cu adevărat folosită. Putem să ne gândim la redactarea niștor linii de orientare, să oferim uh, definiții în uh, diferitele limbi, și deocamdată nu cred că este vorba aici despre un domeniu care a fost uh, neglijat în legislația europeană. Uh, am vorbit mult despre IMM-uri, aici definiția IMM-urilor este una foarte extinsă. Eu cred că ar fi bine să dăm posibilitatea tuturor companiilor să folosească acest instrument. Nu văd de ce trebuie să facem o distinție uh, din potriva, cred că trebuie să facem o distinție mai precisă între IMM-uri, pentru că nu e același lucru să ai un angajat sau 500 de angajați, nu e același lucru să fii băcănia de la colț uh, și uh, un mare supermarket. Multe obligații vor reveni companiilor care vor să folosească acest instrument și eu cred că multe dintre ele nu vor uh, fi de acord uh, pentru că nu reprezintă o plusvaloare, nu este într-un nimic atrăgător să-ți asumi aceste obligații. Deci, cum spuneam, în următoarele luni va trebui să ne gândim dacă vrem să adoptăm o, aceste de legislație, să ne aducă cu adevărat un plus, să îmbunătățim piața internă. În caz contrar, știm de la bun început că nu va funcționa și Uh, ar fi păcat să ne pierdem timpul. Deci eu cred că trebuie să modificăm această legislație și să o facem mai atrăgătoare decât uh, în prezent. Vă mulțumesc, doamna Rulă. Mulțumesc. Este foarte păcat că astăzi nu putem să discutăm despre evaluarea de impact. Eu împărtășesc punctul de vedere al raportorilor, însă îmi lipsește un răspuns din partea comisiei răspuns la întrebarea chiar avem nevoie de această legislație atâta timp cât uh, directiva privind drepturile consumatorilor este bine pusă în aplicare și vrem să știm și din ce motive s-a ajuns la uh, o nouă legislație în ce privește achizițiile și vânzările. Pentru că uh, hotărârile curților judecătorești de statele membre au influențat foarte mult această legislație și Mă întreb dacă acum avem mai multă certitudine juridică în urma pronunțării acestor hotărâri judecătorești, atât la nivel național, cât și cele care au fost uh, pronunțate de către Curtea Europeană de Justiție. Vreau să știu de asemenea dacă în unele state membre uh, s-au observat lacune în aplicarea uh, dreptului care, se, care protejează drepturile consumatorilor. Uh, și atunci, pentru cine elaborăm aceste texte dacă până la urmă nici consumatorii nu le doresc și nici uh, companiile? Eu cred că atât noi cât și Comisia Jurii trebuie să discute despre utilitatea acestui text, pentru că altfel uh, grupul nostru, atât aici cât și la Comisia Jurii, va vota împotriva acestui text. Dacă se dorește un nivel mai bun de protecție al consumatorilor în statele membre, nu acesta este textul legislativ de care avem nevoie. Din potrivă, eu am senzația că acum se cere să reflectăm asupra unor uh, proiecte de lege care sunt de mai proastă calitate decât cele aflate acum în vigoare. Dacă chiar ne dorim să protejăm mai bine consumatorii și chiar și interesele companiilor, atunci trebuie să procedăm uh, într-o cu totul altă manieră decât cea indicată de acest uh, text de lege. Mă gândesc la ce scria într-un ziar german care uh, a subliniat tocmai faptul că ceea ce avem deja nu este chiar atât de rău și nu vedem de ce ar trebui să îl modifică. Mulțumesc, domnul Coșdușnic. Vă mulțumesc, domnule președinte. Noi considerăm că obiectivul de a împăca creșterea economică și faptul că au crescut mult tranzacțiile online este o idee foarte bună din această propunere. Dar uh, credem că s-au făcut greșeli în uh, momentul în care s-a lansat consultarea internă și s-a făcut studiul de impact. există mai multe opțiuni, dar până la urmă uh, Comisia a ales acest instrument cu caracter facultativ, dar nu se înțelege foarte bine de ce aceasta a fost uh, opțiunea favorizată. Ne întrebăm dacă vom obține mai multă creștere economică datorită uh, aplicării acestui instrument. Eu cred că avem nevoie de o dezbatere mai amplă despre toate opțiunile avute în vedere în urma uh, studiului de impact și să nu ne supunem uh, voinței comisiei. Deci cred că avem nevoie și noi de o dezbatere cu părțile interesate. Trebuie să fie foarte clar faptul că în toate statele membre trebuie să avut în vedere um, uh, calitatea. Studiul de impact a fost unul care a avut uh, uh, slăbiciuni din punct de vedere al metodologiei și acestea ar trebui să fie bine analizate, bine reevaluate. Și în plus trebuie să ne gândim la uh, interesele companiilor eu nu cred că Comisia a demonstrat faptul că acest instrument va aduce beneficii uh, companiilor. Acest model de contract prezentat de către Asociația Europeană de Protejare a Drepturilor Consumatorilor, de exemplu, nu a fost uh, uh suficient de bine luat în calcul. De asemenea, în studiul de impact, cum spuneam, nu există suficiente argumente în favoarea opțiunii alese de uh, comisie. Ar fi fost interesant dacă s-ar fi ținut cont de toate argumentele oferite de părțile interesate, de toți cei care ar putea să fie beneficiari potențial ai textului. Eu cred că avem nevoie de o campanie mult mai amplă pentru a obține niște rezultate față de uh, despre cum se aplică legislația în vigoare și pentru a ști care sunt contractele cele mai folosite, de exemplu, în tranzacțiile transfrontaliere. Și să știm dacă consumatorii dintr-o țară terță pot să aibă apel la tribunalele din uh, uh, țara unde se află uh, furnizorul de bunuri. Avem nevoie de creștere economică, însă eu nu cred că acest text este o plus valoare pentru uh, um, legislația europeană în, uh, în materie de vânzări nu este un instrument adecvat nici pentru companii, nici pentru consumator. Ar fi mai bine să ne gândim la faptul că companiile, în cazul apariției unui litigiu, vor avea libertatea să nu folosească acest instrument, dar atunci ce fac de obicei? Ce anume? Uh, la ce, la ce instrument recurg? Libertatea de a decide, libertatea de a alege, mi se pare importantă. Ar trebui să ne gândim și la cazul acestor țări unde nivelul de protecție al consumatorului este mult mai ridicat, ca de exemplu în Regatul Unit. Eu cred că ar fi bine ca toate propunerile legislative ar trebui să țintească spre o calitate mai mare și pe un nivel mai bun de protecție. Eu nu cred că atingem acest scop cu uh, propunerea pe care o discutăm acum. Toată lumea își dorește să avem un regulament mai bun, o reglementare mai bună în interesul uh, consumatorilor și pentru acest lucru avem nevoie de un studiu de impact adecvat să se țină cont de diferitele posibilități pe care le-am um, menționat. Și domnul Ashley Fox are uh, intenția să coopereze cu ceilalți raportori, dar insistă foarte mult asupra faptului că avem nevoie de o, un alt studiu de impact și să se folosească o altă metodologie și dorește să spună colegilor că în acest domeniu trebuie să uh, avem spiritul deschis, să ținem cont de diferitele păreri și mai ales de părerile organizațiilor de protecție a consumatorilor. Și în niciun caz să nu acceptăm un text care uh, va însemna o povară birocratică mai mare pentru companii și să ne gândim, în primul rând, în ce măsură directiva de protecție a drepturilor consumatorilor este bine pusă în aplicare sau nu. Uh, we don't have very much time left, Mr. nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Domnul Baldasare a cerut cuvântul, după care eu uh, voi uh, sintetiza. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să nu vorbesc foarte mult timp. Mi se pare că există un risc de confuzie. Aici nu vorbim despre nou drept al consumatorilor. E vorba despre un instrument pentru ca piața unică să fie o realitate. Pentru că știind că există libera circulație a bunurilor, a persoanelor și a serviciilor, în realitate ea nu funcționează chiar atât de bine și atunci când se pune întrebarea de ce piața unică nu funcționează, să dau mai multe motive. Unul dintre ele este lipsa unui cadru juridic care să garanteze în mod uniform contractele. Iată chestiunea centrală. Păi este că este foarte greu să ne imaginăm nu numai relația dintre consumator și întreprinderi, ci și relația dintre o întreprindere, să zicem, din Italia și din Slovacia. Tradiții diferite, uh, istorie diferită, sisteme juridice diferite. Și știind că nu putem să armonizăm 27 de drepturi comerciale sau uh, dreptul în ce privește vânzările, singura posibilitate, dacă nu vrem să folosim instrumentele de drept internațional, atunci trebuie să avem uh, un instrument juridic facultativ. Vorbim de mai mult de 180 de articole, deci nu se poate spune că nu este un text suficient de complet. Vorbim de la descrierea pornind de la descrierea a, um, acestui instrument până la cazuri patologice, când cineva nu poate să-și asume răspunderea sau și despre dreptul de a uh, uh, re refuza un produs, responsabilitatea uh, furnizorului, a firmei de transport și așa mai departe. Deci să iau în calcul toate aspectele. De ce? Pentru că două companii uh, sau o companie și un consumator pot să aleagă care este regula care le reglementează relațiile în mod clar, în mod precis, cu obligații, cu îndatoriri și cu drepturi. 33% dintre uh, achiziții se fac acum pe internet în statele membre. Însă atunci când e vorba despre o cumpărare a unui bun într-o altă țară se ajunge la numai 7%, pentru că consumatorii nu au încredere. Eu, dacă vreau să cumpăr 100 de sticle de vin de la o firmă italiană, atunci când nu mi le furnizează, cine plătește? Și dacă eu am plătit și nu mi este livrată marfa, ce fac? Iată de ce e vorba despre uh, niște obstacole uh, care apar foarte des și care împiedică realizarea pieței unice. De aceea eu cred că un asemenea instrument ne va permite să favorizăm schimburile comerciale transnaționale. Și se protejează foarte bine drepturile consumatorilor. Da, poate că în anumite țări se bucură de un nivel de protecție și mai mare, însă s-a ajuns la un numitor comun în acest sens. Și eu cred că se vorbește în mod foarte precis și um, se oferă un grad foarte extins de protecție consumatorilor. Eu am vrut să spun acest lucru pentru uh, discuțiile care vor urma. Nu e vorba despre un nou uh, instrument de drept european, mai ales pentru consumator. Nu vrem să oferim consumatorilor posibilitatea de a cumpăra bunuri și în alte țări decât cea în care uh, trăiesc. Trebuie să folosim uh, potențialul uh, mondializării. Dacă nu există un asemenea drept, va deveni imposibil să avem instrumente care favorizează asemenea uh, schimburi comerciale și să, ne, uh, să eficientizăm existența pieței unice. Personal, cred că este o soluție care poate să fie îmbunătățită, dar este o soluție care ne va permite să depășim obstacolele legislative care încă îngreunează dezvoltarea pieței unice. Okay. Well, I think... Mulțumesc. Cu siguranță vom avea o dezbatere foarte aprinsă pe această temă. E clar că e un instrument pentru îmbunătățirea vânzărilor transfrontaliere, însă să nu uităm că există și alte instrumente care fac asta. Avem directiva privind drepturile consumatorilor și dacă ar fi pusă în aplicare așa cum trebuie, ar fi un pas înainte semnificativ. E mm, timpul să încheiem. Domnule Maier, nu vă mai dau cuvântul încă o dată, însă Aș vrea doar să vă spun ce vom face în continuare. În mod normal, începem discuțiile cu prezentarea valorii de impact din partea comisiei. N-am avut timp să facem asta, avem nevoie de cel puțin o oră pentru așa ceva. Raportorii și raportorii din umbră trebuie să se întâlnească, să vadă cum se vor desfășura lucrările. Și ați avut mai mulți colegi care au pus întrebări în legătură cu evaluarea de impact și e clar că vom avea întrebări detaliate, deci va fi o sesiune îndelungată. Stimați raportori, poate că ar trebui să vă gândiți dacă ar trebui să avem o evaluare din partea unității privind de valorile de impact asupra documentului comisiei. Puteți răspunde în afara sălii. Vă sună telefonul. Deci rog pe raportori să se întâlnească cu raportorii din umbră. E important să avem acest schimb de opinii deoarece nu <clears throat> există diferențe prea mari de opinie între noi. Deci eu vă sugerez să vă întâlniți și să urmăm procedura normală, să avem o sesiune întreagă privind evaluarea de impact, să înțelegem ce apare în uh, acest document, care va fi baza noastră de pornire. Asta vă sugerez eu. Deci un proiect destul de diferit. Avem doi raportori care vor colabora. Eu cred că putem ajunge la o înțelegere bună cu Comisia Jurii. Înțeleg ce spune doamna Gebhardt în legătură cu natura opțională a acestei înțelegeri, însă Dacă vrem să venim cu soluții alternative, trebuie să ținem cont și de asta în structura propunerii noastre. Am vorbit mai mult despre chestiuni procedurale și nu de conținut. Nu știu dacă doamna Gebhardt și domnul Maier doresc să intervină. Mai avem doar 5 minute, de fapt aproape nu mai avem. Însă dorește unul dintre dumneavoastră să intervină? Nu? Domnul Maier. Foarte pe scurt. Care e obiectivul? O mai bună funcționare a pieței interne. De aceea ne-am implicat în toate acestea. Comisia de la juri înțelege lucrurile în mod diferit. Există multe legi, cum ar fi cea privind procedura de monitorizare, Ordinul European, să, în ceea ce este dreptul material, nu avem nimic. Și iată acum o încercare majoră de a avea o noțiune comună europeană în legătură cu dreptul contractual. Să știm care sunt urmările, drepturile ce decurg de pe urma acestea, obligațiile, să știm ce funcționează și ce nu. Deci pe o piață internă care trebuie să funcționeze bine, o piață pe care toți trebuie să cumpere și să vândă acolo unde vor. Deci dacă vrem așa ceva, trebuie să avem uh, o înțelegere comună. Deci trebuie să vedem. După aceea cum ne vom înțelege între noi, însă să nu uităm care este voința noastră principală o voință comună și anume cum să acționăm pe piața internă pentru ca toată lumea să poată cumpăra și vinde. O altă chestiune. Eu nu aș vrea să se dea impresia că IMM-urile se opun. Nu e adevărat. În Germania, Camera de Comerț și de Industrie nu se ocupă doar de producție, se ocupă și de comerț și ei sunt pentru. Deci nu e vorba aici de o rezistență majoră împotriva raportului, proiectului. Nu, noi ne-am întâlnit cu reprezentanții ai Camerei de Comerț de la Berlin și mi-au spus clar că erau pentru. Și vorbesc de reprezentanții ai IMM-urilor. Referitor la ceea ce spuneați dumneavoastră numele colegului. Dacă vom avea dreptul facultativ, vom menține și dreptul de a, un nivel de protecție a consumatorilor mai ridicat. Aceasta este abordarea care trebuie să ne călăuzească. Nu ne dorim mai puțin. Nu, asta e clar. Se va aplica de fiecare dată nivelul cel mai ridicat. Și de aceea vrem să se elaboreze o anexă pentru ca acele niveluri mai ridicate pe care nu le formulăm să poată fi prevăzute. Deci asta e ce aveam de spus acum. Cred că va fi o dezbatere principală. Doamna Gehfart, ultimul cuvânt, după cum vă place să aveți. Eu am înțeles altceva de la reprezentanții Camerei de Comerț și de Industrie din Germania. Poate că unii au vorbit cu Hans Peter și alții cu mine, deci erau niște reprezentanți care aveau poziții diferite. Va fi și mai interesant. Eu cred că trebuie să vorbim despre instrumentele cu care vrem să obținem acest nivel calitativ înalt. Să nu uităm asta. Când aud uh, un argument pe care tocmai l-ai folosit tu, Hans Peter, e contradictoriu. Spui că trebuie să avem uh, nivelul de protecție cel mai ridicat. Atunci asta înseamnă că nu vom avea deloc o plus valoare. Simați raportor, să nu începem acum uh, discuțiile contradictorii. Cu siguranță că nu va fi ușor să, se ajungem, să ajungem la un consens. Nu există nici la Consiliu, nici în organizațiile consumatorilor. Și cu siguranță va fi greu. Va trebui să muncim din răsputeri pentru a avea un rezultat așa cum se cuvine. Vă mulțumesc tuturor pentru participare și Aștept cu nerăbdare următoarele intervenții din partea echipei de raportori. Ne vedem pe 25 și 26 aprilie dimineața. Le mulțumesc și interpreților pentru timpul suplimentar pe care ni l-au acordat. Ne vedem la Strasburg.